Dragi colegi, bună dimineața. Ne reluăm uh, activitatea Comisiei Libe. Vă rog să vă luați locurile. Avem deja aici pe podium. Speaker for this morning session, Mr. L avem pe uh, șeful Olaf Așteptăm și sosirea doamnei Lebail uh, din, de la comisie, însă o să începem cu anunțurile. În primul rând, vă supunem spre aprobare următoarele recomandări ale coordonatorilor. În primul rând, versiunea revizuită a uh, anchetelor Comisiei Libe pentru 2014. Uh, calendarul pentru 2014, uh, ședințele libe aprobate de coordonatori ieri. Nu sunt obiecții? Înțelegem că este aprobată această listă. O considerăm adoptată. Apoi, Vă informez că domn Davorstier de la PPE a venit uh, membru suplant al comisiei noastre. Să-l salutăm. Și trecem acum la dezbaterea în comun a punctelor 13 și 14 de pe ordinea de zi. Punctul 13, parchetul european și 14, agenția Eurojust dispozițiile tratatului de la Lisabona în ceea ce privește cadrul juridic uh, pentru Eurojust, care implică Parlamentul European și Parlamentele Naționale în evaluarea activităților Eurojust. De asemenea, există o dispoziție în tratatul de la Lisabona în ceea ce privește parchetul european cu noi trăsături introduse de uh, tratat. De aceea, pentru a pune în aplicare aceste dispoziții, Comisia Europeană a adoptat un pachet legislativ, o propunere de regulament pentru crearea pachetului european și o propunere de regulament pentru reformarea Eurojust. Există și o comunicare mai bună protecție a intereselor financiare ale Uniunii și o comunicare în ceea ce este guvernanța uh, OLAF. Deci uh, așteptăm să auzim mai mult despre aceste propuneri. Am pus pe ordinea de zi aceste puncte pentru a discuta aceste teme cu șeful Olaf, domnul Kessler, și cu doamna Lebail. O așteptăm încă pe doamna Lebail. Vă sugerez să îl audiem întâi pe domnul Kessler. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Doamna Lebai uh, va sosi în câteva clipe și va dezvolta um, subiectul propunerii Eurojust. În ceea ce, după cum știți, uh, propunerea de creare a parchetului european a fost făcută de Comisie pe 17 iulie împreună cu reforma Eurojust. OLAF și uh, DG uh, Justice au fost cele două servicii care au colaborat în uh, elaborarea acestei propuneri privind iar propunerea privind Eurojust este competența exclusivă a DG Justice, care Uh, este ideea pe care se bazează propunerea de creare a parchetului uh, european. Nu numai pentru că acest lucru este prevăzut în tratat, uh, nu numai pentru a respecta angajamentele sau dispozițiile legale din tratat. Există un motiv mult mai întemeiat. Finanțele publice sunt supuse unor presiuni în toată Uniunea Europeană și în acest uh, moment fiecare euro contează pentru contribuabilul european. Statele membre, în medie, raportează 500 de milioane de euro care uh, sunt uh, suspectați de a fi fraudați în fiecare an. Uh, se pare însă că cifra reală este semnificativ mai mare, semnificativ mai mare pentru că uh, cu instrumentele de care dispunem în statele membre în momentul de față, nu putem avea o imagine mai clară, mai completă asupra fenomenului fraudării. Și victimele sunt din nou contribuabilii europeni. Pentru a combate mai eficient uh, acest fenomen de criminalitate, uh, s-au uh, adoptat texte legislative dar și un uh, birou în care avem uh, o viziune europeană privind fenomenul criminalității care ia amploare uh, și este un fenomen transfrontalier, transnațional. Și în momentul de față abordăm fenomenul transnațional numai cu instrumente naționale, pe plan național, care prin definiție uh, au un punct de vedere fragmentat național. Iar infracțiunile care sunt uh, um, comise de autori uh, în diferite state membre, uh, infracțiuni cum ar fi frauda, cu fondurile europene, corupția, nu sunt probabil uh, descoperite, nu sunt nici măcar percepute probabil de către autoritățile naționale care au doar un punct de vedere fragmentat, o perspectivă fragmentată națională. Și procedând în felul acesta, nu avem uh, anchete penale a acestor uh, fapte penale, care trec nedescoperite. Un uh, birou central cu o perspectivă europeană este de aceea absolut necesar pentru a avea o perspectivă transnațională uh, pe măsura fenomenului uh, criminalității. Asta se referă nu numai la Uh, criminalitatea financiară, dar și la alt tip de uh, infracțiuni. Uh, sigur, totul se limitează la tratat, un birou cu competența de a combate criminalitatea financiară care afectează bugetul Uniunii Europene. Faptul că protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene, deci interesele contribuabililor europeni este în momentul de față la, lăsat la uh, dorința și capacitatea statelor membre, este un lucru care nu ne ajută foarte mult, pentru că din uh, experiență și din datele pe care le avem, din datele statistice privind uh, 13 uh, ani de activitate al uh, OLAF, Vedem reacția statelor membre în acțiunile statelor membre care au încercat să combată astfel de crime, uh, această reacție este foarte diversă. Rata de condamnare pentru cele 27 state membre, uh, în cazurile anchetate de OLAF, potrivit statelor membre variază între 5 sau chiar mai puțin de 5%, deci rata de condamnare, până la 90 sau chiar mai mult de 90% în alte state membre. Există o neuniformitate în ceea ce privește capacitatea, dar și dorința statelor membre de a gestiona în mod efectiv, eficient astfel de uh, crime. De aceea vom avea un birou care va duce cu sine uh, uniformitate sau oarecum omogeneitate în protecția intereselor care sunt interese europene și nu naționale. Uh, interesele europene trebuie să fie mai bine protejate de uh, autorități europene de Uh, Biroul European. O să spun câteva cuvinte în legătură cu tipul uh, structurii pe care uh, o propunem în uh, proiectul de regulament al Comisiei în ceea ce privește guvernanța, după care voi da cuvântul uh, colegei mele, director general de la DG Justice. Tipul de structură pe care l-am propus este un birou european și trebuie să fie așa din motivele pe care tocmai le-am menționat, însă este departe de a fi un birou centralizat cu tentacule în toate statele membre. Este o construcție care este departe de a încerca să lipsească statele membre de autoritatea judiciară de competențele sale. Este o structură care nu este intruzivă în statele membre. Ea va fi eficientă, dar va urma un model pe care îl numim model integrat sau model descentralizat. Va fi astfel structurat încât uh, să uh, combine expertizele privind combaterea fenomenului infracțional. Uh, EPO, parchetul european, va fi compus dintr-un birou central cu procurorul șef și procurori care vin din diferite state membre și birourile la nivel național compuse din procurori identificați de statele membre din rândul parchetelor naționale. Înseamnă că avem un birou central și mai multe birouri naționale uh, ale parchetului european în statele membre, care în același timp vor aparține în continuare parchetului uh, național al statului membru respectiv, însă atunci când cercetează uh, crime care sunt de competența parchetului european, ei vor funcționa, vor activa ca procurori europeni. Deci vor lucra într-o rețea europeană, într-un birou european, e mai mult decât o rețea, biroul european, ceea ce le va da posibilitatea să aibă o perspectivă europeană uh, atât de mult necesară în zilele noastre, această perspectivă le va da posibilitatea să lucreze în calitate de procurori ai parchetului european. Ei vor activa în întreaga Europa, fără uh, bariere, fără obstacole, frontierele naționale. Deci, prin uh, instituirea acestui, uh, acestei structuri europeni, Acest sistem există din secolul XIX, uh, sistemul uh, scrisorilor uh, rogatorii. Este o cerință a statelor membre atunci când este nevoie să se facă o anchetă într-un alt stat membru, se trimite o astfel de scrisoare rogatorie. Președintele, toată dezbaterea trebuie să dureze o oră, pentru că la 11 avem un, uh, o sesiune de vot. Uh, și uh, dacă întârziem o să fim sub presiunea timpului. O să dau cuvântul doamnei Lebai pentru cea de-a doua parte a prezentării, în ceea ce privește parchetul european și propunerea de regulament pentru reformarea Eurojust. Uh, Mulțumesc foarte mult. Aș vrea să mă centrez aici pe câteva puncte în această propunere atât de importantă și anume cea a instituirii parchetului european. Un prim punct care ar trebui menționat aici este cel al independenței acestei instituții. În propunerea noastră puteți observa că spunem în primul rând că parchetul european ar trebui să fie independent față de orice fel de influență care să vină din statele membre sau din partea vreunei instituții sau organizații. Este un element esențial și în cei doi ani pe care i-am avut pentru a elabora această propunere, au venit nenumărate cereri în legătură cu independența parchetului european. Și felul în care acest parchet european se menține sau își menține independența depinde și de felul în care el este numit. Veți vedea că la articolul unde facem această propunere de numire este inclusă o procedură foarte asemănătoare cu cea care se folosește pentru numirea judecătorilor de la Curtea de Justiție. De altfel, este o procedură în care Parlamentul are un rol important de jucat. Al doilea punct la care vreau să mă refer. E foarte bine să fii independent, însă dacă, trebuie, dacă ești independent cu adevărat, trebuie să fii și tras la răspundere. Și există această problemă a responsabilității care este introdusă în propunerea noastră pentru cele două brațe legislative și ale autorității bugetare, bineînțeles incluzând aici și Parlamentul. A treia temă pe care vreau să o tratez aici este cea a eficienței, așa cum a explicat domnul Kessler. Problema atunci când e vorba de lupta împotriva uh, fraudei este că piața noastră este foarte fragmentată și la nivelul OLAF avem doar anchete administrative, nu există o competență care să depășească acest nivel Există de asemenea Eurojustul care coordonează activitățile între statele membre. De aceea noi ne dorim o instituție a parchetului european care să fie eficientă. Cum facem asta? În primul rând, având un parchet european care este cu picioarele pe pământ, care este aproape de realitate. Iată de ce propunem să numim și acești procurori europeni delegați, care în același timp vor fi parte a parchetului european, dar pe de altă parte vor fi și în sistemul național. Iată, aceasta este partea frumoasă, să spunem așa, a propunerii noastre. Pentru că parchetul european va putea în felul acesta să aibă operațiuni foarte um, armonioase în statele membre pentru că vor cunoaște procedurile de la fața locului și vor avea servicii care să îi ajută și să le întărească activitățile. Iată deci o altă caracteristică esențială a acestei propuneri. Un al patrulea punct pe care vreau să-l menționez. Într-adevăr, avem sau vom avea un parchet european, însă, pe de altă parte, trebuie să introducem și clauze de salvgardare. E important acest lucru pentru că în sistemul actual ele nu sunt incluse. Așa că în propunerea noastră introducem toate cele clauze de salvgardare necesare care se aplică persoanelor care sunt uh, suspectate în cadrul activității parchetului european. E vorba aici de dreptul de a avea acces la asistență juridică, acces um, dreptul la, la interpretarea procedurilor în justiție. Toate acestea sunt niște uh, clauze absolut necesare pentru a asigura eficiența parchetului european. Aș mai adăuga aici că am elaborat uh, o, o propunere care să fie neutră din punct de vedere bugetar, pentru că știm că în aceste momente dificile și de criză nimeni nu dorește să aibă încă o organizație costisitoare uh, în cârcă. Așa că am conceput um, un parchet european care să fie neutru din punct de vedere al bugetului, bineînțeles folosind resurse parțial venind din partea OLAF și, pe de altă parte, resurse care vor fi puse în comun cu Eurojustul pentru gestionarea acestei noi instituții. Am să mă opresc aici pentru că mi se pare că e mult mai important să avem o dezbatere deschisă cu dumneavoastră, dar toate aceste caracteristici pe care le-am enumerat, independența, tragerea la răspundere, eficiența, toate acestea și clauzele de salvgardare procedurale mi se par absolut esențiale în această propunere pe care am făcut-o. Mulțumesc, doamna Lebail. Mulțumesc, domnule Kessler, din partea OLAF. Nu vreau să, să pun discursului discursurile noastre atât de repede pe cât ați făcut-o, dar trebuia să ținem conști de faptul că avem un vot la ora 10. Și acum, doamna Weber, vă, do vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc pentru această prezentare care a fost făcută, bineînțeles, succintă, dar vom avea și alte ocazii pentru a ne întâlni și a dezbate o serie de chestiuni care sunt de discutați elemente esențiale pentru această instituție și felul în care va funcționa ea. O primă reacție pe care aș avea-o ar fi că nu înțeleg de ce Comisia a hotărât să um, elaboreze cele două propuneri într-un pachet, pentru că noi luasem deja decizia de a avea două propuneri separate din mai multe motive. Bineînțeles că există teme punte între cele două, dar de fapt vorbim despre instituții diferite. Eurojustul este un lucru, uh, parchetul european este cu totul altceva. Și din acest punct de vedere, aș vrea să vă rog să ne spuneți dacă ne puteți confirma sau nu zvonurile pe care le-am auzit în legătură cu opoziția manifestată de Consiliu, în special față de parchetul european. E clar că interesele financiare ale Uniunii Europene trebuie protejate. Și deși ideea inițială de a avea un parchet european s-a schimbat pentru că uh, inițial se vorbea doar de protejarea acestor interese financiare, cred totuși că această propunere și abordarea comună pe care o aveam este în interesul și în sensul protecției generale a cetățenilor noștri. Întrebarea mea ar fi însă cum considerați dumneavoastră că vor evolua lucrurile, nu doar din punctul de vedere al dreptului penal european, al definirii uh, criminalității și al infracțiunilor, pentru că acest lucru e ușor de imaginat, ci despre procedurile în acest domeniu, pentru că avem 28 de țări, 28 de proceduri diferite și uh, nu pot să-mi imaginez cum o serie de procurori delegați ar lucra pentru parchetul european și ar aplica anumite proceduri referitoare la interesele financiare ale Uniunii Europene și, pe de altă parte, ar aplica alte proceduri specifice la nivel național într-o țară sau alta. Mulțumesc. Doamna Matiu, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna Lebai, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici. Salutăm această propunere a Comisiei pe care de altfel o așteptam de mult timp și cele 4-5 puncte pe care le-ați menționat sunt fără îndoială elemente pozitive ale acestei propuneri. N-am să revin asupra lor. Președintele ne-a spus deja, ne-a atras atenția că nu avem mult timp la dispoziție, dar vreau să reiau și eu cuvintele doamnei Weber pentru a spune că ne pare rău că nu s-a extins domeniul de aplicare pentru parchet european, în special asupra criminalității transfrontaliere. Bineînțeles că protejarea intereselor financiare ale Uniunii este un element esențial și tocmai de aceea a fost uh, creat parchetul european, însă ar fi fost foarte bine, cred, dacă am fi extins acest nivel de competență. Deci, iată ar fi fost un pas înainte pentru a lupta împotriva criminalității transfrontaliere, care reprezintă un adevărat flagel în Uniunea Europeană. Și cred că e păcat că n-a fost integrat în această propunere a Comisiei. Este singurul lucru pe care îl regret. Mulțumesc! Doamna Romero Lopez. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea și eu să salut acest proiect care va fi unul esențial pentru Uniunea Europeană. Aș vrea și eu să-mi exprim părerea de rău, așa cum spunea doamna Weber, că ne limităm doar la protejarea intereselor financiare. Cred că ar trebui să insistăm asupra faptului că nu ne putem limita doar la aceasta, așa cum s-a întâmplat și cu Autoritatea pentru Protecția Datelor um, nu putem crea o instituție pentru un domeniu de aplicare atât de restrâns. Vom insista asupra acestui lucru, dar întrebarea mea este alta. Ce vom face? Cum vom asigura independența acestui parchet european? Cum veți aborda această temă? Și în al doilea rând, care sunt acele clauze de salvgardare? Pentru că dumneavoastră n-ați intrat în detalii și aș vrea să știu care ar fi aceste clauze pe care le-ați imaginat. Mulțumesc! Domnul Albrecht. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, n-aș vrea să fiu nepoliticos, dar uh, mi s-a părut ciudat să aud timp de 26 de minute Olaful și după aia comisia să ia cuvântul doar 5 minute pentru a prezenta propunerea. Nu știu, poate sunt eu ciudat, dar nu mi se pare normal. Și acum să trec la conținut. În ceea ce privește parchetul european, Eu și noi, grupul Verzilor, salutăm această propunere, dorim să mergem mai departe, considerăm că este un concept pozitiv și s-au expus deja mai multe motive pentru care îmi dorim această instituție. Însă există și criterii importante care trebuie îndeplinite pentru a ajunge la o astfel de inițiativă și pentru a avea anchete la nivel european din partea parchetului european. Există, bineînțeles, problema în legătură cu domeniul de aplicare, care trebuie să se potrivească cu cadrul legal, de asemenea felul în care este conceput și drepturile procedurale care sunt asigurate. Propunerea Comisiei cred că merge în direcția cea bună, dar pe de altă parte aș avea și câteva întrebări la care aș dori niște răspunsuri detaliate. În primul rând, la articolul 13, competența parchetului european, care din punctul meu de vedere ar fi cazul, să zicem, norma, pentru că nu cred că sunt foarte multe cazuri în care să existe infracțiuni care să aibă de-a face doar cu um, problem, interesele financiare ale Uniunii și nu cu nimic altceva. Deci, uh, cred că articolul 13 va fi utilizat foarte des. La articolul 4 se vorbește de determinarea competențelor și că acest articol, se spune, nu va fi revizuit. Nu știu ce înseamnă aceasta pentru dumneavoastră, înseamnă Oare că Codul European de Justiție nu determină până la urmă competențele? Aceasta este o întrebare importantă pentru mine și în legătură cu apărarea. Pentru că avem nevoie de certitudine juridică pentru a ști Îmi pare rău, domnule președinte, aveam trei minute la dispoziție, dar cred că am dreptul să, să mai pun o întrebare. La articolul 26 există măsuri de anchetă. Aș vrea să aflu niște răspunsuri mai detaliate în legătură cu aceste articole, pentru că există o descriere foarte largă de măsuri. Și ce se întâmplă, de exemplu, cu drepturile proprietarului unui bun imobiliar, pentru că acolo, în aceste cazuri, nu sunt descrise regulile. Ce se întâmplă cu aceste reguli? Aceste reguli pot fi um, uh, depășite de către procurorul european pentru că am putea avea și probleme constituționale. Există multe cauze care sunt dezbătute în fața instanțelor naționale. Care ar fi aici legătura cu parchetul european? Și ce s-ar întâmpla cu acele țări care nu ar fi parte al parchetului european, dar care ar fi incluse în Eurojust? Ce am, am avea două sisteme diferite sau nu? Mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele. Știți că, în general, suntem uh, destul de flexibili cu membrii pentru a pune întrebările dumneavoastră, dar este un prim schimb de opinii și ați avut un timp determinat la întâlnirea coordonatorilor și uh, PPE-ul a fost dispus să plătească puncte pentru a putea participa și a avut parte de acest timp domnul uh, Iacolino și domnul Vos și avem aici o listă de membri care doresc în continuare să intervină, așa că trebuie să fim atenți cu timpul și după aceea, bineînțeles, vom reveni la comisie și la domnul Kessler pentru a da răspunsurile la întrebările dumneavoastră. Domnul Iacolino, acum, care va fi raportor pentru parchetul european. Eh, Mulțumesc, domnule președinte și eu am o reacție favorabilă față de propunerea de directivă privind parchetul european, un organism independent, așa cum s-a spus de către doamna Lebai și domnul. Nu mă îndoiesc că această măsură este una importantă, care se integrează foarte bine Uh, în cealaltă măsură privind Eurojust, de aceea au fost prezentate ca un pachet unic, făcând activitățile în spațiul de justiție europeană mai specifice și mai eficace. Este o mare provocare pentru noi pentru a uh, garanta siguranța bugetului european. Doamna Mathieu a spus uh, ceva absolut uh, corect și cu care sunt de acord, și anume, ce înseamnă criminalitate transnațională? Dacă valoarea adăugată a Comisiei pentru Criminalitate Organizată, care tocmai și-a încheiat activitatea elaborând un proiect, uh, un raport care a fost prezentat aseară și care cere să se ia în considerare faptul că biroul parchetului european trebuie să reacționeze uh, rapid și cu agilitate. Eu sper că propunerea va include niște elemente esențiale. În orice caz, cred că ar trebui să se ancheteze și criminalitatea transnațională. Pentru că doar cooperarea judiciară și polițienească pot să ducă la o combatere eficace nu doar a criminalității transfrontaliere, ci și a spălării de bani, evaziunii fiscale și corupției transfrontaliere. De aceea, este clar că aceasta este o procedură care necesită consimțământul Parlamentului European și unanimitatea în Consiliu și Parlamentul va dori să-și facă vocea auzită, mai ales în ceea ce privește modul în care trebuie abordată poziția juridică a subiecților acestor intervenții. Apoi, sperăm să primim informații suplimentare cu privire la activitățile de coordonare care vor uh, avea loc împreună cu Europol. Există o cerere, ca și în cazul Eurojust, să se facă un schimb fundamental de informații. Și, și în ceea ce privește rolul OLAF, este clar că toate aceste declarații ar trebui să ducă la niște pași concreți. Credem că lucrurile, instituțiile acestea trebuie să fie mai bine integrate și biroul parchetului european cu un procuror șef și uh, colegi procurori care știți, ar trebui să-și înceapă activitatea de la 1 ianuarie 2015. Sper ca acest, această instituție să aducă o valoare adăugată în lupta noastră pentru a proteja bugetul european. Uh, Însă, și mă adresez aici în mod specific doamnei Lebai și um, doamna Weber a spus acest uh, lucru și alți colegi, este păcat că această instituție să se ocupe de un domeniu criminali de criminalitate atât de limitat, să ne gândim doar la interesele financiare ale Uniunii Europene, ar trebui să protejăm interesele cetățenilor uh, europeni, drepturile fundamentale combaterea sistemelor uh, criminale transnaționale, cred că ar trebui să-și găsească concretizarea în această propunere. Mulțumesc și acum domnul De Jong. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am să fiu foarte succint, pentru că, așa cum ați spus, este primul schimb de opinii și de aceea am și eu câteva întrebări. În primul rând, în ceea ce privește valoarea de impact și anume întrebarea de ce avem nevoie de un uh, parchet european. Am citit argumentele comisiei și lucrurile sunt clare, Olaf se descurcă bine, statele membre însă nu își fac treaba așa cum ar trebui, deci avem nevoie de o nouă instituție. Deci am uh, rezumat acum argumentul comisiei. Dar când di discut cu procurorii generali în statele Uh, membre au o altă situație. Ei se plâng de calitatea activității OLAF, spun că uneori sunt probleme cu probele și mai sunt și garanții procedurale. Tocmai ieri am discutat uh, la Libe despre acestea. Eu cred că în comisia noastră avem nevoie de mult mai multe informații și din partea statelor membre cu privire la modul în care lucrurile funcționează acum în practică, care sunt problemele actuale și care sunt cele mai bune modalități de a le soluționa. Uneori trebuie să lucrezi la garanțiile procedurale, în alte situații s-ar putea să concluzionăm că trebuie făcut ceva la nivel european. Aceasta este prima problemă pe care o am cu biroul parchetului european. Al doilea rând, comisia mi se pare că este foarte relaxată uh, când privește relația dintre autoritățile de anchetă ale statelor membre. Uh, deci, relația dintre uh, autoritățile de anchetă și procuror. Avem multe probleme la nivel național în ceea ce privește prioritățile. Oare acest tip de anchetă va fi întotdeauna, va avea întotdeauna prioritate față de cele naționale? care vor rămâne pe plan secundar? Acestea sunt întrebări importante. De asemenea, relația dintre parchetul european și um, justiția la nivel național. E clar din propunere că se face o legătură între procedurile judiciare naționale și munca procurorului general. Cum va funcționa acest lucru? Și avem garanții că rezultatele revizuirii judiciare, de exemplu, vor fi întotdeauna uh, utile în restul procedurii. Am mult mai multe întrebări, dar cred că, dată fiind presiunea timpului, în momentul de față nu pot să le adresez acum. Dar cred că va trebui să muncim foarte mult și în detaliu pe această propunere. Mulțumesc, domnul Fos. Mulțumesc. În primul rând, sigur, am senzația că totul s-a spus deja odată, am să spun și eu următoarele. Cred că este corect să abordăm lucrurile așa cum o facem, Uh, în aceste propuneri, dar am și eu rezervele și problemele mele. În general, în ceea ce privește domeniul de aplicare, sigur că ar trebui să ne gândim că la un moment dat va trebui să facem pasul spre a introduce la nivel european o combatere a uh, criminalității transnaționale. Poate că acesta este primul pas pe care îl facem acum și apoi vom putea să extindem. Um, și, de asemenea, și mie, așa cum au spus colegii, și eu am această senzație că a trebui să se clarifice cadrul um, de relaționare între autorități, de asemenea cadrul procedural uh, pentru a putea să trecem la acțiune. Ce se întâmplă din punct de vedere procedural? Um, care este relația dintre parchetul european și parchetele naționale? Și apoi, întrebare referitoare la OLAF, sau o întrebare pentru OLAF. Comisia justifică acest pas spunând că uh, rata uh, faptelor penale care sunt anunțate de OLAF la nivel național, um, deci rata de condamnare, rata de urmărire penală este foarte scăzută. Și întrebarea mea pentru OLAF ar fi de ce? Care este motivul pentru această rată scăzută? Mulțumesc, spune președintele, domnul Brons. Mulțumesc. În prima parte a explicației, se spune că statele membre nu urmăresc și nu uh, condamnă întotdeauna pe cei vinovați pentru uh, crime împotriva bugetului european. Aș dori să știu care sunt dovezile folosite, uh, la ce țări vă referiți și câte situații în fiecare țară. Pe pagina a doua a memorandumului sunt două chestionarii care au, chestionarii care au fost puse la dispoziție online, unul referitor la profesioniști din justiție și unul pentru publicul larg. Și aici se spune și citez, în general, replicile au fost pozitive, cerându-se noi acțiuni pentru a consolida materialul și cadrul procedural pentru a combate um, faptele penale. Și eu am senzația că uh, nu înțeleg ce înseamnă acest text, ca și cum ar fi fost tradus din engleză în albaneză și încă o dată înapoi în engleză. Deci nu înțeleg ce vrea să zică. Um, și să știți, știți foarte bine, răspunsurile la întrebări sunt uneori uh, influențate de modul în care se formulează întrebarea. Și aș dori să știu unde pot să văd exact formularea întrebărilor din cele două chestionare. Și, în al doilea rând, dacă se poate, aș dori să știu care au fost uh, răspunsurile în format numeric la uh, chestionarul principal și um, câte persoane au răspuns în uh, categoria publicului larg. Pentru că e important să ascultăm oamenii când vorbim despre chestiuni de integrare. Um, pentru că e ca și cum întrebi uh, copiii la școală um, ce vreți, uh, vrei mai multă integrare europeană și apoi doar te gândești care sunt consecințele. Domnul Ghigol, îmi cer scuze, uh, am întârziat, domnule președinte. Um, și pe mine mă preocupă acest proiect și aș dori să subliniez, dacă îmi permiteți, un pericol pe care îl văd referitor la parchetul european, unde responsabilitățile trebuie să fie foarte clar definite, pentru că există pericolul ca parchetul european să devină responsabil și să poată um, să treacă peste parchetele europene și în um, cele mai multe state membre există și sisteme de justiție foarte vechi și uh, bine așezate și uh, mă tem să nu există probleme în acest sens. Mai mult decât atât, Sigur că există îngrijorări um, în ceea ce privește abuzurile împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, dar mă întreb oare exploatăm suficient uh, obligațiile și responsabilitățile Comisiei Europene, care ar trebui să uh, preseze statele membre să își îndeplinească obligațiile și să protejeze interesele uh, contribuabililor europeni. Nu sunt sigur că acest lucru se întâmplă și deci nu știu sigur dacă această inițiativă este abordarea cea bună. Doamna Zipel. Mulțumesc. Și eu pot să fiu foarte succintă. Uh, îi înțeleg uh, bine pe toți cei care spun că domeniul de competență este prea restrâns. În același timp, susțin ceea ce au spus uh, doamna Weber și domnul de Jong, și anume că înainte să uh, trecem la o uh, competență mai extinsă a parchetului european, trebuie clarificate foarte multe chestiuni juridice și polițienești. Și această discuție trebuie să aibă loc cât mai repede. Însemnătatea parchetului european în ceea ce privește interesele Uniunii Europene uh, nu cred că este prea redusă, pentru că știm uh, Uh, care este cuantumul fondurilor care au fost folosite în mod eronat sau fraudate în diverse țări. Uh, să ne gândim doar la rapoartele Comisiei pentru Control Bugetar, uh, unde am văzut niște cifre impresionante. Cred că e un punct de pornire bun. Mulțumesc! Domnul Wojciechowski. Wojciechowski. Przewodniczący, chciałem krótko powiedzieć, że jestem... Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt. Eu sunt uh, împotrivă. Eu sunt împotrivă um, instituirea uh, parchetului european. Și anume, pentru faptul că eu nu vreau să se creeze un suprastat european aici, care să aibă instituții suprastatale, mai ales dacă ele ar fi de natură represivă. Um, mă îngrijorează și chestiunile de natură practică dacă veți decide să instituiți un parchet european, vor fi probleme, pentru că trebuie să discutăm despre independența unui astfel de birou. Dar independență față de cine? Față de cetățenii noștri? Sunt îngrijorat că dacă veți decide să creați un astfel de parchet european și dacă vor fi abuzuri de competență, cetățenii noștri nu vor avea unde să depună plângere. Dacă vor dori să depună o plângere Um, față de uh, parchetul european, unde să se adreseze oare nouă eurodeputaților? Și o altă chestiune pe care au menționat-o și antevorbitorii mei, um, care va fi justificarea pentru um, care ar fi justificarea pentru faptul că Uh, se arată cu degetul spre birourile naționale, spre parchetele naționale și se spune că ele nu se descurcă bine. În Polonia, de exemplu, uh, instituțiile noastre de anchetă sunt chiar uh, um, prea um, active în anii trecuți. Am avut vreo 8.000 de cazuri de presupuse abuzuri ale fermierilor polonezi. Deci nu știu cum acest, această activitate s-ar putea desfășura mai uh, eficient la nivel european și nu văd motivul pentru care ar trebui să creăm o nouă instituție a unui suprastat. Mulțumesc! Am auzit deja mai multe întrebări, mai multe puncte de vedere referitoare la aceste uh, proiecte de regulament. Uh, e vorba de parchetul european, de Eurojust, uh, în cele mai relevante instituții uh, despre care discutăm după tratatul de la Lisabona și conform competenței sale, Comisia a luat inițiativa legislativă și acum Parlamentul trebuie să discute în profunzime aceste subiecte. Coordonatorii au fost numiți, raportorii și vom avea ocazia să uh, Uh, discutăm aceste chestiuni importante în continuare. Deocamdată, haideți să revenim la cei doi oaspeți de azi pentru a le permite să răspundă cât mai repede pot la întrebările adresate. Și, um, domnule Kessler, dacă doriți să faceți vreun comentariu suplimentar sau doamna Lebaie, doamna Lebaie atunci. Well, uh, thank you. Mulțumesc, domnule președinte. O să uh, preiau întrebările și să încerc să le grupez. Să începem cu o chestiune generală, și anume domeniul de aplicare. După care, unii dintre dumneavoastră au regretat faptul că domeniul de aplicare este uh, limitat la combaterea fraudei în domeniul uh, Uh, intereselor financiare. Articolul 86 din tratat este baza și articolul 86 uh, ne spune că putem să creăm un parchet european pentru combaterea fraudei uh, care afectează interesele financiare ale Uniunii. Sigur, acest domeniu de aplicare poate fi extins ulterior și există o procedură de extindere, însă cred că ceea ce facem aici Uh, este să punem în aplicare și să ne conformăm articolului 86. A doua întrebare a doamnei Weber. Poziția din Consiliu. Ce putem spune despre ea? Dați-mi voie să clarific faptul că există o, state, o serie de state membre care nu vor uh, face parte din uh, parchetul european, Danemarca, Regatul Unit și Irlanda, dacă optează să nu uh, facă parte. În rest, și ne întoarcem de la o conferință importantă care a avut uh, loc ieri. Deci, în rest, există un interes major pentru crearea unui instrument eficient de combatere a fraudei. Desigur, există mai multe uh, școli de gândire în legătură cu modul în care putem să facem acest lucru și noi înșine am uh, optat pentru o modalitate care, după părerea noastră, este compatibilă cu eficiența, dar există și alte modalități de a obține acest lucru. Și ă, sperăm că vor avea loc discuții constructive în Consiliu. Însă nu aș spune că, ă, cu excepția unui număr limitat de, cauze, ă, de cazuri, există o poziție majoră în Consiliu. Din potrivă, există interes pentru adoptarea proiectului de regulament privind parchetul european. Dar dacă nu există unanimitate, atunci uh, poți să te uh, întorci la uh, cooperarea consolidată. Însă sperăm că vom avea discuții uh, intense cu Parlamentul și cu Consiliul, însă obiectivul de combatere a fraudei uh, este unul uh, care se bucură de susținere în ambele instituții. Doamna Weber, ați întrebat de asemenea în legătură cu procedura penală. Ați spus că există 28 de uh, sisteme uh, de procedură penală și cum uh, procedăm în această situație. Desigur, uh, uh, mare parte din timp este alocată acestei discuții pentru că este o chestiune importantă. Răspunsul este dat în articolul 26. În articolul 26 numerăm procedurile care, după părerea noastră, sunt esențiale uh, pentru funcționarea parchetului european. Sigur, am fi putut să procedăm altfel sunt convinsă că în această sală există persoane care uh, visează la un cod uh, european uh, de procedură penală. Sunteți una din aceste persoane, doamnă Weber. Dar, desigur, lucrurile nu sunt deloc ușoare. Ce încercăm să facem prin articolul 26? Să enumerăm procedurile esențiale care uh, în același timp sunt instrumente familiare, adică ele există în majoritatea statelor membre. Ei bine, în unele state membre ele uh, nu există în totalitate și uh, trebuie să se facă ajustări la lege. Însă aceste instrumente există în majoritatea statelor membre. Am încercat să găsim un echilibru uh, între un uh, cod uh, european general de drepturi procedurale și ceea ce este posibil și acceptabil uh, atunci când trebuie să punem la oaltă 28 de sisteme judiciare. Doamna Romero, ați întrebat în legătură cu garanțiile și veți vedea că există un capitol întreg destinat garanțiilor. Acesta a fost contraponderea competențelor, puterilor pe care le dăm uh, procedurii uh, penale. Capitolul 4, garanții procedurale. Acolo uh, sunt enumerate aceste garanții. Unele dintre ele au fost adoptate la nivel european, dreptul de a avea o apărare, un avocat, uh, dreptul de a păstra tăcerea și de a fi consider, prezumat uh, nevinovat, uh, dreptul uh, de consultare a uh, dovezilor. Deci, capitolul 4. Deci, este un echilibru între puterile pe care le conferim uh, parchetul european și uh, garanțiile care trebuie să existe în aceste proceduri. Dați-mi voie să răspund la o serie de întrebări adresate de domnul Albrecht în ceea ce privește competențele secundare auxiliare, pentru că nu sunteți primul care puneți această întrebare în legătură cu competențele auxiliare. În tot acest articol încercăm parcă să schimbăm uh, tratatul. Dacă analizăm acest articol foarte clar, o să vedeți că am limitat foarte mult posibilitatea ca parchetul european să aibă competențe atunci când e vorba de alte aspecte, altele decât uh, cele financiare. Trebuie să fim foarte stricți și nu putem să acordăm competențe nelimitate parchetului european. Uh, colegul meu, uh, Kessler, vă va da mai multe informații pentru că uh, a fost implicat în astfel de proceduri. Nu sunt convinsă că ele reprezintă marea majoritate a cazurilor. Uh, Cazurile care predomină sunt uh, fraude de natură financiară care pot fi identificate. Ați pus o întrebare legată de articolul 26, regulile de procedură. Și dacă am înțeles uh, bine, v-ați întrebat dacă aceste reguli de procedură uh, pot fi depășite, ce se întâmplă atunci când ele nu sunt enumerate toate? Sigur, aici există un uh, minim, un minim pe care îl impunem uh, parchetului european în partea de punere în aplicare. Pentru că în ceea ce privește punerea în aplicare, uh, vor fi măsuri naționale parțial, deci măsuri naționale, cu proceduri naționale care se aplică și pentru a vă da un exemplu foarte simplu. Dacă uh, se uh, face uh, uh, o percheziție, articolul 26 uh, este cel care constituie uh, temeiul juridic. Uh, dar uh, se vor avea în vedere și uh, uh, setul de proceduri naționale pentru o astfel de acțiune, percheziția. Domnule de Jong, ați spus dacă există într-adevăr justificare pentru crearea parchetului european. Trebuie să vă spun că în ultimii doi ani uh, am fost foarte activ pe această, această temă uh, și, așa cum a menționat uh, colegul meu mai devreme, ne-a îngrijorat nivelul sumei fraudate, 500 de milioane, însă se pare că cifra reală se ridică la trilioane uh, și nu miliarde, pentru că este foarte uh, greu să le identifici. De aceea, uh, motivul este că Olaful are numai puteri, competențe administrative de anchetă și statele membre nu au întotdeauna o prioritate în aceasta. Deci punând totul la oaltă, creând o coordonare și o colaborare uh, foarte uh, strânsă între nivelul uh, european și, cele și cel național, vom fi eficienți în combaterea fraudei. Și acest lucru este întărit de faptul că nu creăm parchetul european cu niște costuri. Uh, ci uh, creăm uh, parchetul european cu niște costuri uh, neutre. De asemenea, ați uh, întrebat dacă suntem siguri în legătură cu rezultatul uh, analizei judiciare. Uh, noi nu am făcut așa ceva, asta este competența justiției judecătorii sunt cei care fac acest lucru și aplică legea, însă, în mod intenționat, am optat pentru a uh, supune uh, prevederile parchetului european uh, și unei analize judiciare la nivel național. Drepturile procedurale o întrebare pusă de domnul Vos, am răspuns la această întrebare și acum uh, uh, mă întorc la întrebarea unde este dovada că uh, nu întotdeauna statele membre urmăresc penal făptașul. Atunci când Olaful aduce o serie de cazuri în fața statelor membre, deseori statele membre uh, nu urmăresc pista respectivă și Giovanni o să vă dea uh, mai multe uh, date. O să vă trimitem chestionarul și răspunsurile. El este pe internet, dar dacă nu, o să vi-l trimitem. Domnule Kirchhoff, ați spus dacă Uh, vom uh, conduce anchete împotriva sistemelor naționale? Răspunsul este nu. Acesta este una dintre trăsăturile parchetului european și anume că aducem la oaltă în cadrul parchetului european structura uh, centrală și parchetele delegate care fac parte din sistemele naționale. Este uh, o coordonare între aceste sisteme și acesta este uh, uh, beneficiul. Cred că pot să dau acum cuvântul uh, colegului meu de la OLAF. Dacă nu are uh, de adăugat ceva, ba da, are. Vă rog să fiți foarte succent, uh, succint pentru că, după cum vedeți, Uh, lumea uh, vine să voteze, așa încât vă rog să fiți succent. Mulțumesc, domnule președinte. Înțeleg uh, preocuparea noastră și o să fiu cât se poate de rapid. În primul rând, OLAF, în această privință, este comisia. Nu aveți o versiune care vine de la comisie și una de la OLAF. Am lucrat împreună și am susținut uh, uh, această temă împreună. Avem aceleași argumente. Cineva a spus că această propunere se bazează pe ipoteza Comisiei și anume că Olaf își face treabă bine și statele naționale nu. Nu e așa. Nu gândim în felul acesta. Sistemul pe care îl avem în momentul de față pentru protecția intereselor financiare uh, europene uh, Uh, nu este cel mai potrivit. Avem anchete administrative întreprinse de OLAF și sunt limitate. Acestea după aceea sunt uh, preluate uh, de anchete judiciare făcute de statele membre. Acest sistem pe două niveluri de justiție prelungește foarte mult procedurile și, în consecință, sunt ineficiente. Aș vrea să fiu foarte clar. În propunerea care a fost făcută, uh, în cazurile în care parchetul european va avea competențe de anchetă, Olaful nu va face anchete. acolo deci unde parchetul european este competent, numai parchetul european uh, se uh, implică într-o anchetă. Și un ultim aspect, pentru a fi rapid, se referă la garanțiile judiciare, respectarea drepturilor omului. Articolul 26, care a fost uh, ridicat în discuție de domnul Albrecht, conține o listă de acte uh, uh, de investigație, de anchete care pot să uh, fie făcute, întreprinse de parchet și nu în regulament se va stabili cum vor fi puse în aplicare aceste acte de anchetă, așa cum se arată foarte clar în articolul 26 parchetul european va trebui să urmeze regulile statelor membre atunci când se fac astfel de anchete. Deci toate regulile prevăzute de statele membre vor fi respectate. Noi trebuie să stabilim praguri minime pentru protecția și respectarea drepturilor omului dar trebuie să avem în vedere și uh, obligația de a cere o autorizare judiciară pentru anumite uh, anchete. Există și o serie de dispoziții care nu prevăd uh, o autorizare prealabilă de către un judecător Uh, deci propunerea nu va schimba nimic în ceea ce privește drepturile fundamentale, de fapt va aduce un plus de protecție pentru că va exista o cerință de autorizare prealabilă de către un uh, judecător uh, național. Mulțumesc ambilor vorbitori din partea Olafului și Comisiei. Așa cum am spus, este un prim schimb de opinii pe o chestiune foarte importantă. Sigur, mai uh, avem uh, un drum de parcurs, uh, sigur vor fi uh, discuții uh, în viitor și vom avea uh, timpul uh, necesar astfel încât raportorii propuși să animeze discuția. Mulțumesc, trecem acum la următorul punct, vot. Wow.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 programat pentru o jumătate de oră, așa că să încercăm să o facem cu rapiditate. Avem trei voturi de făcut, trei dosare, pentru că unul dintre voturile prevăzute inițial a fost uh, amânat. Cel referitor la raportul doamnei Maria Gabriel, referitor la vize. Acesta a fost amânat, așa că ne-au rămas doar trei voturi de făcut. Înainte de a începe, Aș vrea să spun că îi spunem bun venit din nou domnului Alvaro, care s-a întors uh, aici cu noi. To have you. If I may state it, we missed you. Dacă îmi permiți, uh, ne-a fost dor de tine. Și acum să începem. În primul rând, raportul doamnei uh, Sargentini, valorificarea cloud computingului în Europa. Amendamentul 1, cine este pentru? Mă scuzați, compromisul 1, spune președintele. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2. Nu, mă scuzați, spune președintele, amendamentul 7, care rămâne în picioare. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 8 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 2 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum amendamentul 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4 cu amendament oral. Aveți textul amendamentului oral, așa că îl votăm. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Vom face o verificare electronică la compromisul 4 cu amendament oral. S-a deschis votul. S-a închis votul. n-a funcționat. Acum, am, acum da, acum avem 25 de voturi pentru, 22 împotrivă, se adoptă. Compromisul. Mă scuzați, spune președintele, acest compromis a dispărut pentru că s-a adoptat amendamentul oral. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotrivă, Abțineri. Se adoptă. 31 pentru. Împotrivă. Abțineri. Vom face o verificare și la acesta, 31, s-a deschis votul. S-a închis votul. 22 la 25 se respinge data aceasta. 32 pentru... Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 33 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 34 pentru. Verificare, doriți verificare? Foarte bine, la 33 s-a deschis votul. S-a închis votul. 24 la 23 se adoptă. Da, strâns, dar se adoptă. 34 pentru. Împotriva. Abțineri se adoptă din nou. 35 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 36 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 37 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 38 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 39 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 40 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 41 pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu-i foarte clar, așa că verificare electronică la 41. S-a deschis votul. S-a închis votul. 24 la 23 se adoptă. 42 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 43 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificare electronică din nou la 43. Verificare. S-a deschis votul. S-a închis votul. 29 la 16 s-a adoptat cu claritate, dar uh, nu așa cum așteptam. 44 acum pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 45 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 46 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 47 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 48 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 49 pentru, Împotriva. abțineri, se adoptă. 50 pentru, Împotriva. abțineri, se adoptă. 51 pentru, Împotriva. abțineri, se respinge. 52 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 53 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 54 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum, votul asupra textului modificat, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. 43 la 3 și o abținere, deci se adoptă. Felicitări doamnei Sargentini pentru valorificarea acestui potențial. Și acum trecem la raportul doamnei Bauer. De fapt, sunt două rapoarte ale doamnei Bauer. Primul dintre ele proiect de decizie a Consiliului, acordul între Uniunea Europeană și Republica Armenia privind readmisia persoanelor aflate în situație de ședere ilegală. Avem doar un singur vot. Cine este pentru? Nu. Vom face vot cu apel nominal pentru că este votul final, de fapt unic. Deci pentru primul raport, readmisia, s-a deschis votul, s-a închis votul, 38 pentru, 8 împotrivă, o abținere, se adoptă. Vă mulțumim, doamnă Bauer. Și același lucru și la punctul 18, același raportor, doamna Bauer, acordul UE-Armenia privind facilitarea eliberării vizelor. Și aici vot cu apel nominal, vot unic, s-a deschis votul. S-a închis votul. 45 de voturi pentru, 2 împotrivă, nicio abținere, se adoptă. Mulțumim, doamnă Bauer. Foarte bine, se termină cu votul. Vă mulțumim pentru aceasta și trecem mai departe. Vă rog cei care părăsesc sala să o facă în liniște.

I've been informed that the rapporteur, Mr. Schlichter, Schlitter, Schlitter. Trecem la raportul domnului Schlitter. Dânsul însă nu este deocamdată în sală. Probabil că este pe drum, așa că vom aștepta un pic până va ajunge. Good morning. Yeah, of course. How are you? still trying to out. Of course, keep you informed, but I'm yes, doing okay. my best. Okay. I'm doing my best. Okay. We uh, thank you for your patience. We were waiting. For... Mulțumim pentru așteptare. Domnule Schlitter, bun venit la noi. Uh, suntem la punctul 19 de pe ordinea pe zi. Un nivel comun ridicat de securitatea rețelor și a informației în Uniune. E vorba de așa numita directivă pentru cibersecuritate. Domnul Schlitter este raportorul nostru. Aș vrea să vă informez în primul rând că luna aceasta conferința președinților a luat o decizie în legătură cu alocarea acestui dosar și anume Comisia INCO va fi comisia competentă și atât ITRE cât și LIBE vor fi comisii asociate în conformitate cu regula 15. Ce înseamnă asta? Înseamnă că vom avea competențe exclusive în legătură cu um, jurisdicția care ne revine pe drept și pentru a pune în funcționare această cooperare între comisii, trebuie să ajungem la un acord, să vedem care este exact procedura. Dar acum vom uh, asculta prezentarea făcută de domnul Schlitter, de către raportor. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Am avea votul la Envi, dar când am auzit că ați uh, terminat votul la timp aici, m-am grăbit să ajung cât mai repede. Da, propunerea aceasta este interesantă pentru că uh, nu este de foarte mult timp este destul de recentă. Partidul meu a fost uh, creat în 1991 uh, și prima platformă de alegeri pe care am avut-o a fost aceea a securității informației pentru ca aceste informații să fie uh, protejate, prelucrarea datelor și așa mai departe, din 92 încoace. Până acum, această problemă a cibersecurității și în societatea și rezistența uh, la problemele de infrastructură nu au funcționat foarte bine. Am avut mai multe exemple în statele membre unde un incident destul de simplu a dus la un impact uh, nespus de ridicat. De exemplu, um, subsolul unei clădiri din Suedia a fost inundat și aceasta a afectat um, trenurile care timp de trei zile n-au putut să meargă. E de-a dreptul uh, absurd, pentru că din cauza unei inundații într-un subsol al unei case n-ai avut trenuri timp de trei zile. Deci vorbim aici de cibersecuritate pentru rețele și pentru informații și n-ar trebui să ne gândim doar la hackerii NSA-ului care încearcă să afle secretele noastre sau uh, criminali delinvenți care vor să ne fure bani. Nu, e vorba de probleme cu sistemele care nu sunt prevăzute dinainte așa cum trebuie pentru a face față tuturor problemelor care pot apărea din cauza dezastrelor naturale sau a greșelilor umane absolut normale. Iată de ce amendamentele mele se referă la uh, faptul că companiile care sunt acoperite de această propunere, pentru că IMM-urile, după cum știți, sunt excluse și, de asemenea, autoritățile publice să se gândească la capacitatea de rezistență atunci când concep aceste sisteme IT pentru o infrastructură normală. Pentru că uh, e absurd dacă ai o pană de curent să îți explodeze tot sistemul. Uh, E absurd ca toate um, datele pe care le deții într-o bancă, dacă ai 50 de copii, de exemplu, toate să fie afectate în această situație. E de asemenea să fie absurd că dacă ai um, uh, un eșec la nivelul unei teleconferințe, să nu ai serviciile pregătite pentru a rezolva această problemă. Iată de ce amendamentele mele uh, se centrează pe faptul că trebuie să existe un sistem de backup pentru toate posibilitățile, pentru toate problemele care pot apărea. Trebuie să există o protecție a sistemelor uh, centrale care să permită funcționarea mai departe acestora. Și de asemenea aș vrea să adaug și dimensiunea civilă pe care am adăugat-o prin amendamentul 5. La ora actuală se actualizează și Regulamentul General pentru Protecția Datelor și aș vrea să fac multe referințe la acest regulament. Oricum, consider că acest regulament, care este destul de vechi, nu este suficient de bun și sper că noul regulament, care va fi adoptat în curând, să fie mai bun, dar deocamdată acest lucru n-a fost posibil din punct de vedere legal. Avem niște referințe, dar nu acelea pe care ni le-am dorit. Oricum, dorim să includem și referințe la acest regulament, care vor depinde, bineînțeles, de încheierea unui acord cu succes și în cazul acestui dosar. Am adăugat și un alt punct care poate la prima vedere nu are atât de mare legătură, dar de fapt este foarte important. Din păcate, nu regăsesc amendamentul, așa că nu vă pot spune care este numărul lor, dar sunt două amendamente referitor la obligația companiilor de software să includă în um, designul inițial un sistem de protecție pentru că e foarte ușor pentru aceste companii să nu pierdă prea mult timp pentru a oferi măsuri de securitate și după aceea se văd consecințele. Dar de câte ori cumperi un software, semnezi de fiecare dată un acord prin care, practic, uh, ei uh, renunță la responsabilitatea de a-ți proteja sistemul sau infrastructura pe care o ai. Și asta nu este corect pentru că nu se face o presiune asupra acestor companii pentru a-și rezolva propriile probleme și aceasta în beneficiul lor și a cetățenilor. Din păcate nu regăsesc amendamentele acestea în copia pe care o am, probabil că este versiunea mai veche, dar vreau să introduc aceste amendamente pentru ca responsabilitatea acestor companii să crească și pentru a oferi și securitatea programelor pe care le vând la anexa 2 în legătură cu lista companiilor și operatorilor pe piață. Există anumite servicii pe care le consider ca nefiind infrastructuri critice. Raportorul din comisia principală a făcut foarte multe schimbări la această anexă. Eu unul m-am mulțumit să elimin um, magazinele de tip app și rețelele sociale, pentru că acestea nu pot fi incluse aici. Bineînțeles că le utilizăm, aceste instrumente, pentru comunicarea de zi cu zi, dar ele nu sunt infrastructuri critice. Alte chestiuni, cum ar fi platformele de comerț electronic, platformele de plată pe internet, motoarele de căutare, cloud computing, toate acestea ar trebui să fie incluse. De fapt, unele dintre ele, cloud computing-ul, de exemplu, dețin astfel de sisteme de securitate și sunt infrastructuri critice. Mă bucură de asemenea faptul că am obținut uh, competențe centrale în chestiunile legate de protecția datelor și acum am regăsit uh, amendamentele, amendamentele 15 și 16 asupra software-ului. Am arătat de asemenea că atunci când aceste sisteme au probleme, dacă o infrastructură eșuează, există uh, posibilitatea unei încălcări masive a datelor personale și există uh, un risc ca atunci când aceste sisteme nu sunt operaționale să ne afecteze viața într-un mod de neacceptat, de aceea acest regulament ar trebui să introducă o cerință de raportare și raportare a incidentelor. N-am introdus un amendament în acest sens pentru că consider că nu este de competența noastră, dar dacă ne gândim ce am negociat cu Consiliul la acest regulament, felul în care se raportează incidentele și cum trebuie să li se facă față, deși n-am prezentat amendamente pentru că spuneam nu sunt de competența noastră, e important să ne gândim la ele, pentru că companiile și serviciile publice trebuie să-și îmbunătățească serviciile și să aibă uh, informația de acolo de unde trebuie să vină. Raportorul de la comisia um, competentă ar trebui să facă acest lucru și cred că este important să se construiască încrederea între aceste sisteme și infrastructuri. Cu cât uh, nivelul de încredere va fi mai mare, cu atât informația pe care o vor da va fi crescută și aceasta, bineînțeles, depinde de nivelul de securitate al informației. De exemplu, dacă o bancă are probleme, cu securitatea, s-ar putea să fie nevoită să ofere toate informațiile, inclusiv datele personale, pentru a putea rezolva acea problemă. Deci avem nevoie de niveluri diferite ale informației, ale confidențialității și dacă ajungem la un acord bun și echilibrat, atunci informația poate fi comunicată foarte rapid, astfel încât toată lumea să aibă de învățat de pe urma uh, incidentelor care apar. În continuare, cred că nu este de competența noastră, dar cred că este important să fie inclus în raportul principal. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Schlitter. Mulțumesc că acum um, vom da cuvântul membrilor și, de asemenea, raportorilor din umbră, doamna Hankins. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea, în primul rând, să fac comentarii în legătură cu directiva Propunerea Comisiei va ajunge la un nivel adecvat de securitate a informației și a rețelelor în europeană. Obiectivul este acela de a promova încrederea și a crește cooperarea în domeniul cibersecurității între statele membre. Totuși, pentru ca această propunere să-și atingă obiectivele mai bine, cred că este nevoie de o directivă. Și acum câteva puncte pe care vreau să le subliniez. Trebuie să se dea o definiție mai clară asupra tipului de informații care este importantă pentru a fi raportată și pentru a fi partajată, articolul 18 al directivei, și să se specifice circumstanțele în care se acordă acces. În ceea ce privește NISA și Europol, trebuie să ne asigurăm că toate informațiile relevante sunt puse în comun. Mai mult, trebuie să stabilim clar rolurile acestora și să ne asigurăm că ele sunt în conformitate cu regulile de protecție a datelor la nivel UE. Un al doilea punct. Trebuie să vedem cu claritate care sunt sarcinile specifice ale autorităților naționale competente. S-a inițiat uh, și s-a înființat un organism um, competent pentru probleme legate de informație, însă considerentul 10 al directivei nu arată cu claritate ce vor face autoritățile naționale, ce vor face autoritatea europeană cu notificările primite și cum se pot uh, îmbunătăți sistemele de securitate după aceste notificări. Directiva vorbește despre partajarea informațiilor, însă lucrurile nu sunt foarte clare și ne e teamă că organizațiile nu vor beneficia de pe urma acestor notificări. Asupra acestui punct um, am uh, susținut propunerea raportorului al domnului Schwab de a avea un punct unic de contact la nivel european. Cred că este important, mă scuzați, un punct unic de contact la nivelul statelor membre. În al treilea rând, trebuie să facem diferența între structurile de infrastructură critice și structurile pentru consumatori europeni. Cred că la acest punct sunt absolut de acord cu domnul Schlitter. Și uh, întreruperea temporară a furnizării de energie sau a transporturilor este are un impact foarte mare asupra societății și nu poate fi comparată cu problemele provocate de un motor de căutare sau altele. Deci trebuie să existe o diferențiere clară, o categorisire între aceste motoare de căutare, între diverse website-uri și adevăratele infrastructuri critice. Pentru că acestea sunt cu adevărat importante și aici sunt de acord cu ce spunea domnul Schlitter mai devreme. Un alt punct avem nevoie de două sisteme de paratajare a informației între um, companiile la nivel privat și sistemul public, deci parteneriatul public-privat. Traficul de informații între autoritățile publice și sectorul privat atunci când în Statele Unite, de exemplu, s-au luat măsuri pentru a asigura că informația poate să circule în ambele direcții. La noi, deocamdată, există o, un flux al informației unidirecțional. Deci trebuie să ținem cont de practicile din Statele Unite în cadrul acestui parteneriat public-privat. Un ultim punct. Trebuie să vedem care sunt diferențele legislative între statele membre, să armonizăm regulamentele naționale și internaționale, să întărim cooperarea autorităților competente. Este una din temele noastre favorite aici la comisia noastră, procesul de armonizare a legislației. Acestea referitor la raport și acum câteva comentarii foarte pe scurt în legătură cu avizul domnului Schlitter. Nu e cazul să intru în detaliu, pentru că am văzut că la multe puncte suntem absolut de acord și suntem pe aceeași lungime de undă. Salut acest aviz și sunt absolut de acord cu faptul că e nevoie de o clarificare a infrastructurilor critice și ce anume includ acestea, așa cum spuneam și mai devreme. Domnul Schlitter vorbea despre cadrul de gestiune a riscurilor, alineatul 2 de la directivă, de asemenea securitatea operațională și utilizarea bunelor practici, care sunt elemente esențiale în orice fel de gestiune și management a riscului. Cred că aceasta nu intră în contradicție cu ceea ce spuneați dumneavoastră în proiectul de aviz, dar pentru noi ar fi bine să subliniem importanța acestui element. Domnul Schlitter se referă la um, activități uh, criminale internaționale și noi dorim să arătăm că motivele, motivația aflată în spatele acestor atacuri cibernetice la nivel internațional ar fi diferite față de cele la nivel național sau european. Credem că trebuie să determinăm sursa, natura și scopul acelor incidente care apar. Deci, în principiu, pe baza acestor puncte pe care le-am menționat, bineînțeles vom redacta câteva amendamente, dar cred că vom ajunge la un acord la majoritatea dintre ele. Mulțumesc! Thank you, Mr. Sankis. Now, Mr. Bronze, I saw your hand. Vă mulțumesc. Acum, domnul Bronze, v-am văzut că ați ridicat mâna. Da, am avut plăcerea de a-l asculta și mai de mult pe domnul Schitter acum vreo un an jumate și uh, vorbea despre această istorie, despre această situație a inundației în uh, Tropivnița. Și atunci, dacă mi-aduc aminte bine, a spus că doar cu câțiva ani înainte, de fapt, uh, um, scoseseră din uh, funcțiune locomotivele cu aburi. Dacă n-ar fi făcut-o, ar fi fost uh, o ocazie să le folosească și s-ar fi descurcat. Deci, ideea este că dacă ai un sistem bazat pe uh, IT, atunci trebuie să ai și un sistem de rezervă. Și doar luni, săptămâna aceasta, ne-am confruntat cu aceeași problemă. A fost o pană de curent, nu știu dacă a fost una cauzată de uh, tehnologia informației sau una spontană, dar eu m-am dus la uh, gară într-un uh, oraș din afara Bruxellesului cu asistentul meu să Uh, cumpărăm uh, bilet, dar nu mi-au putut uh, da un bilet, mi-au dat doar un formular, o hârtie pe care am arătat-o inspectorului. Seara am încercat să uh, cerem retrospectiv uh, banii pentru uh, jumătate din bilet și nu au putut să ne dea banii pentru că pur și simplu nu uh, a funcționat sistemul, nu funcționează sistemul informatic. Bun, dar ar fi putut eventual să-mi scrie pe foaia respectivă prețul jumătății de bilet, nu pentru a putea primi rambursarea. Deci, poate că ar fi bine să ne adaptăm uh, la sistemele pe care le avem. În orice caz, noile tehnologii trebuie să fie construite pe baza vechilor tehnologii, pe care trebuie să le complementeze, dar să le lasă intacte și nu să le înlocuiască în totalitate. Asta e tot ce am avut de spus. Herr Schlitter. Domnul Schlüter. Da, data trecută când am discutat situația aceasta erau foarte mulți oameni în sală, așa cum se întâmplă și astăzi. Ce scuze spune președintele? și continuă fără microfon. Da, poate reprezentantul comisiei dorește să intervină și apoi ne vom, vom reveni la dumneavoastră, domnule Schlitter, ca raportor. Comisia, deci. Mulțumesc, mă numesc Giuseppe Bamonte, sunt aici împreună cu echipa mea, sunt uh, șeful unității responsabile de securitatea rețelelor și informațiilor la uh, Comisia Europeană și pentru directiva de resort. Vreau să-i mulțumesc domnului Schlitter pentru uh, textul foarte bun care ne arată că, în mare măsură, suntem într-adevăr pe aceeași lungime de undă. Avem aceeași viziune în ceea ce privește nevoia acestei directive. De asemenea, avem aceeași perspectivă în ceea ce privește uh, directiva propusă și cadrul privind protecția datelor și relația dintre acestea. Ne spunem că în corpul textului în considerente, spunem că directiva privind securitatea rețelelor informatice și a datelor nu aduce prejudicii uh, regulilor, normelor privind protecția datelor. Cu toate acestea, nu considerăm că ar fi adecvat ca adoptarea acestei directive să fie supusă Uh, cerinței ca um, regulamentul uh, privind protecția datelor să fie adoptat întâi. Deci nu vrem ca această directivă să devină o stateca uh, unui proces legislativ paralel. Și în al doilea rând, și mai important, această directivă nu se referă doar la protecția datelor, ci se referă și la rezistența și integritatea sistemelor uh, și rețelelor informatice în sine, pentru că aceste sisteme și rețele sunt esențiale pentru a asigura furnizarea serviciilor cheie. Deci un astfel de incident care compromite rețelele duce la compromiterea furnizării unui serviciu critic, cum ar fi uh, furnizarea de electricitate, fără a compromite însă uh, datele cu caracter personal. Deci există o legătură și relația ar trebui să fie clarificată între cele două cadre. Acest lucru ar trebui clarificat bine în text, dar adoptarea unui text nu ar um, aibă loc doar cu condiția adoptării celuilalt text. Acesta este primul lucru pe care vreau să-l spun. Al doilea lucru se referă la includerea dezvoltatorilor de software între operatorii de piață care vor fi subiecții normelor privind gestionarea riscului și a raportării incidentelor. Atunci când am pregătit propunerea, am decis să nu uh, facem această includere, pentru că acest lucru ar însemna să punem o țintă pe capul acelor companii care folosesc uh, acest tip de software. Uh, deci, includerea companiilor de software ar fi contraproductivă. Deci, includem rețelele și sistemele, dar am decis să excludem companiile de software. În aceeași măsură, considerăm că amendamentul dumneavoastră 15, cel care cere companiilor de software să corect teze probleme de securitate în decurs de 24 de ore dacă sunt încălcări grave sau în 72 de ore dacă sunt mai puțin grave, e bine, acest amendament s-ar putea fi foarte, ar putea fi foarte dificil sau chiar imposibil de pus în aplicare pentru că companiile de software um, pot să spună că bun, noi nu putem să găsim o soluție pentru a rezolva problema tehnică în 24 de ore. Deci această dispoziție ar putea să uh, impună o povară foarte uh, greu de suportat sau chiar uh, imposibil de uh, achitat, de care le, va fi imposibil să se achite companiilor de software, pentru că poate uneori au nevoie de mai mult de 24 de ore pentru a găsi uh, soluția. În ceea ce privește răspunderea producătorilor de software, noi nu spunem în propuneri că dezvoltatorii de software ar trebui să fie exceptați de la răspunderea civilă sau penală. Pur și simplu nu menționăm nimic în acest sens. Deci această chestiune nu este acoperită de directivă. Și, în final, salutăm faptul că spuneți că actorii care pun la dispoziție internetul ar trebui să fie incluși între operatorii de piață care uh, au obligații de raportare și de gestiunea riscului. Noi considerăm că, considerăm că rețelele sociale uh, joacă o, un rol social foarte important. Rețelele sociale um, sunt foarte extinse și uh, au devenit uh, foarte competitive ca și canale de uh, partajare a informațiilor cu furnizorii de uh, electrocomunicație. Uh, deci Facebook, de exemplu, foarte multe companii folosesc acum Facebook pentru a interacționa și pentru a-și promova produsele um, în fața clienților. Deci, din aceste motive, dat fiind faptul că aceste companii sunt în centrul agendei digitale, ar trebui să fie incluse în domeniul de aplicare al articolului 14 și 15 ale directivei. Mulțumesc! Thank you. Now we... Mulțumim! Și acum revenim la dumneavoastră Domnule raportor, domnule Schlitter, aveți cuvântul. Data trecută când am discutat acest subiect eram foarte puțin în sală și astăzi văd că situația este aceeași. Am auzit ce a spus PPE-ul, ce a spus dumneavoastră, dar aș dori ca și socialiștii și liberalii să-mi spună care e părerea lor ca să știu în ce direcție să merg. O să încerc să-i contactez bilateral. Uh, astfel încât să putem să facem o propunere care să ne reprezinte pe toți. Mm, cred că, într-adevăr, divergențele de opinie nu sunt atât de mari. Um, și, da, poate un punct ar fi ceea ce a spus Comisia despre software. Dar uh, eu m-am săturat că de fiecare dată când vrei să folosești uh, software astăzi, trebuie să semnezi un contract lung de 28 de pagini uneori și dacă ar fi să citești toate condițiile pe care un utilizator obișnuit le semnează atunci când uh, cumpără un astfel de program, ar trebui să-ți petreci 217 ore pe an ca să citești doar aceste contracte. E mai mult de o lună lucrătoare pe an, ceea ce nu ar ajuta competitivitatea europeană. Și aceste condiții care sunt în uh, contracte protejează furnizorii de software um, indiferent ce ar face ei. Um, în, iar astăzi uh, nu poți să uh, câștigi uh, în instanță dacă ai o plângere împotriva lor, tocmai din, potriv, din cauza acestor contracte. Tu, utilizatorul, nu poți să schimbi deloc uh, condițiile contractului. Trebuie doar să le accepti sau să respingi. Și dacă respingi, nu mai poți să cumperi uh, softul. Și dacă cumperi un sistem de operare, uh, nu, pur și simplu, nu poți să te protejezi împotriva acestor uh, contracte și um, nu mi se pare corect ca furnizorii de software să nu poată fi trași la răspundere atunci când sunt probleme. Uh, Dacă cineva descoperă o modalitate de a, cum, de a fura banii tuturor uh, din uh, într-un sistem barcar, de exemplu, e bun, eu înțeleg că e greu să rezolvi uh, probleme tehnice, dar cred că totuși ar trebui să se facă acest lucru foarte repede. Um, poate că trebuie să mai lucrăm la formulare, dar cred că principiul trebuie păstrat în text. Și, așa cum a spus și Comisia, pe multe chestiuni avem aceeași uh, părere, nu vedem probleme. Uh, și chestiunile care rămân deschise vom încerca să le clarificăm la următoarea reuniune. Și aștept uh, și opinia grupurilor care nu s-au exprimat uh, încă. Eu cred că putem să mergem înainte conform uh, calendarului, chiar dacă conflictul de interese între comisii pe acest dosar a dus la mici întârzieri. Eu aștept cooperarea și cu colegii care nu au putut fi prezenți astăzi. Vă mulțumim, domnule Schlitter. Da, aveți dreptate. Uh, într-adevăr, uh, președintele nu poate să prevină uh, lipsa de persoane la ședință exercitând presiuni, dar împărtășesc sentimentele dumneavoastră în ceea ce privește prezența redusă și iau notă de această situație, încercând apoi să utilizez influența pe care o am în grupurile politice pentru a mă asigura că atunci când discutăm uh, dosare care sunt pe ordinea de zi pe bună dreptate, toate grupurile să fie reprezentate. Deci vă mulțumim pentru tot ceea ce ne-ați prezentat și le-am notat pe toate. Și pașii următori sunt termenul pentru depunerea amendamentelor 15 octombrie la prânz, Votul la Libe va avea loc în noiembrie sau până în noiembrie, încă nu se știe data exactă, dar până în noiembrie vom fi încheiat această procedură. Așadar, putem să încheiem acest punct pe ordinea de zi la timp, pentru că e ora 11 și la ora 11 vrem să trecem la punctul 20 care se referă la programul de la Stockholm. E vorba de un studiu al Parlamentului European. A fost uh, cerut de departamentul tematic C al DG IPOL referitor la responsabilitatea democratică și controlul parlamentar în spațiul de libertate, securitate și justiție către negocierea și adoptarea succesorului programului de la Stockholm pentru perioada 2015-2020. Deci, uh, perioada următoare programului de la Stockholm și pentru a discuta acest subiect i-am invitat pe profesorii Henri de la Universitatea mm, de la DOR, din țările de jos, și pe Filip de Bruche de la Institutul Universitar European al uh, Universității Libere uh, din Bruxelles. Vom uh, putea urmări prezentarea acestui studiu pe care l-am cerat, pe care l-am cerut și care sperăm să ne ofere idei pentru uh, perioada după ce, de după încheierea programului de la Stockholm. Și am să dau cuvântul celor doi autori acestui studiu. Le urăm bun venit, cu căldură, domnul profesor Labai și domnul profesor uh, de Brucker. Și apoi vom avea posibilitatea să discutăm elementele principale ale acestui studiu. Dau cuvântul întâi domnului profesor Labai. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, pentru amabilitatea cu care m-ați primit ca întotdeauna. Mulțumesc pentru această inițiativă de a ne permite să prezintem un studiu pe care l-am realizat uh, pentru Parlamentul European, care în legislatura sa uh, analizează cum se cum uh, evoluează JAI, programul de la Stockholm, care se încheie acum cu mandatul actual. Vreau să vă reamintesc mai întâi că tehnica programelor este un soi de marker genetic al spațiului uh, de libertate, securitate și justiție pentru că pentru prima oară un Consiliul European JAI s-a reunit pentru prima oară. Această reuniune a fost un adevărat tunet pentru că pentru prima oară șefii de stat și de guvern uh, au hotărât să-și specializeze uh, lucrările. De atunci lucrurile au devenit uh, obișnuite. Însă Consiliul de la Tampere a fost un marker uh, în spațiul de libertate, securitate și justiție, pentru că ceea ce s-a făcut atunci a pus bazele acestui spațiu. Uh, erau foarte multe de făcut pentru că uh, apărea tratatul de la Amsterdam și foarte rapid, date fiind atentatele din 11 septembrie, era urgent necesar ca statele membre și Uniunea Europeană să se poziționeze în ceea ce privește securitatea cetățenilor europeni și asta uh, în mod masiv. Uh, concluziile de la Tampere au uh, generat un prim program de lucru pentru a oferi un, o metodă uh, Uh, idei de metodă în interiorul Uniunii Europene și putem să spunem cu nostalgie uh, uh, ne lipsesc foarte mult 10 ani după. Într-adevăr, presiunea la care au supe, supuse statele din partea unui comisar, care a fost un comisarul cel mai marcant în acest domeniu, pentru că a înțeles foarte mult cât de importante erau justiția și afacerile interne și, pe de altă parte, un parlament care la vremea respectivă a înțeles uh, că era un uh, subiect pentru a cuceri puterea legislativă. Acestea au făcut din primul program fundamentul Uniunii Europene în ceea ce privește securitatea internă, controlul frontierelor și imigrația. Ne reamintim de acest instrument care a fost foaia de parcurs propusă de comisarul de atunci, care permitea să se urmărească punct cu punct, acțiune cu acțiune, modul în care se derulau lucrurile, inițiativele, amendamentele și din șase în șase luni uh, se făcea o trecere în revistă pentru ca să se atingă obiectele, obiectivele. Apoi, programul de la Haga a adus o serie de avantaje. Era un program de gestionare, pentru că la vremea respectivă a trebuit uh, să uh, ne suflecăm mânecile, să venim cu reguli care să fie respectate. Și era atunci un moment de răscruce pentru Uniunea Europeană, extinderea Uniunii Europene, care coincidea chiar atunci cu uh, finalul primului set de măsuri legislative adoptate. Deci un moment dificil, pentru că situația era dificilă și asta îngreunat și mai mult uh, exercițiul, mai mult decât pe cel de la uh, Tampere. Apoi a fost programul de la Stockholm, care lăsa două posibilități. Prima posibilitate, să spune, sigur, uh, am dat uh, um, contorul la zero, uh, și pentru că acest cadru instituțional nou ne este propus, putem cu acest nou program să îl punem în aplicare, să-i dăm drumul. Din păcate, și o să revin la acest aspect, lucrurile nu s-au petrecut în tocmai și a dominat a doua opțiune, și anume urmărirea unui, uh, unei mișcări, unui demers uh, aproape ca un cadru instituțional. Programul de la uh, Stockholm nu a dat alte instrumente pentru a face să progreseze acest spațiu de libertate, securitate și justiție. Când Parlamentul ne-a cerut uh, să aruncăm o privire asupra condițiile în care s-au realizat acest program în perspectiva negocierilor uh, succesorului acestui program, ei bine, depinde, ă, departe de a încerca să avem o imagine prea idilică sau una ă, prea sumbră, ă, am avut un bilanț în contrast, care pe de o parte arată că există dezechilibre serioase, acestea persiste, persistă, însă aceste dezechilibre care persistă, nu trebuie să ne facă să pierdem din vedere că au fost unele rezultate concrete care marchează programul de la Stockholm. Și din acest punct de vedere, spațiul de libertate, securitate și justiție a progresat. De aceea s-au uh, menținut o serie de semne de întrebare la finalul acestui uh, program și la finalul uh, mandatului Parlamentului care încearcă să finalizeze o serie de dosare. Și uh, discutăm puțin cadrul de negociere care, din punctul nostru de vedere, va trebui să uh, Uh, antreneze succesorul programului de la Stockholm. Pentru că în acest cadru uh, trebuie să avem în vedere o serie de mize. În primul rând, uh, vreau să vorbesc despre dezechilibre, după care Filip de Brucher va vorbi despre partea mai plăcută, perspectivele ceva mai optimiste deci, decât cele pe care vi le voi prezenta dezechilibrele. Primul punct al acestui bilanț. Sunt uh, dezechilibre care persistă și ele persistă pentru că avem sentimentul că într-un anumit moment uh, programul de la Stockholm a fost un exercițiu frumos, administrativ, de marketing și mai degrabă mai degrabă decât un program uh, de uh, lucru. Deci au fost uh, evidențiate o serie de uh, priorități care au arătat că, uh, și o să vă dau două exemplu, este clar că nediscriminarea este un lucru important în cadrul spațiului de libertate, dar toată activitatea Uniunii Europene trebuie să fie guvernată de principiul uh, nediscriminării. Apoi, protecția datelor este o miză foarte importantă în domeniul, uh, în spațiul de libertate, securitate și justiție. Deci, trebuie să de fapt, încercăm uh, să uh, limităm uh, la nivelul JAI toate aceste dosare, când de fapt ele sunt sau caracterizează întreaga activitate a Uniunii Europene. Deci acest exercițiu de marketing administrativ, în fapt, deseori a fost un instrument care urmărea să mascheze reticența unor state membre de a remedia o serie de dificultăți pe care le putem uh, enumera. Prima, dificultatea uh, legată de dezechilibrele clasice în vechiul uh, spațiu de libertate, securitate și uh, justiție. Suntem uh, uh uluiți de ecalajul care există între, pe de-o parte, frumoasele discursuri, uh, afirmațiile generoase și pe de altă parte, realitatea. Decalajul între standarde, norme și practici. În ciuda unui număr de rezultate obținute. Și o să vă dau câteva exemple. Este suficient să citim cel mai recent raport al raportorului uh, Națiunilor Unite în ceea ce privește politica uh, migratoare a Uniunii Europene, unde sunt uh, enumerate o serie, o serie de lipsuri. Principiul nediscriminării pune o serie de probleme pentru politicile din acest spațiu. Lupta împotriva terorismului, din păcate, se țintește pe o anumită categorie de potențiali teroriști, priviți ca potențial uh, teroriști. Uh, e suficient uh, să fii, uh, să ai fața snadă și să vii dintr-o țară arabă și atunci poți să fii categorisit ca atare. Uh, deci există o serie de legături care arată că decalajul este profund între ceea ce ține de un discurs și ceea ce ține de drepturi, în ciuda unor progrese făcute. Trebuie să salutăm, de pildă, atitudinea Frontex în uh, versiunea sa, în cea de-a doua versiune, unde uh, au fost preluate o serie de activități uh, care vizează protecția drepturilor omului, lucru remarcabil. Am vrea ca uh, și EASO să uh, aibă uh, aceeași atitudine. Primul decalaj dacă îl cuantificăm prin protecția datelor, toate discursurile pe care le facem de mai bine de câțiva ani în ceea ce privește protecția datelor și la finalul acestui uh, mandat, e bine, izbucnește acest scandal prism cum uh, să privească cetățenii discursurile noastre și după aia acest scandal care arată că nu suntem la înălțimea vorbelor noastre. Un al doilea decalaj între justiție și securitate. E bine, acest dezechilibru, și o să-l parcur rapid, este foarte clar din acest punct, dar este o per uh, opinie personală. Nu cred că uh, uh separarea portofoliilor la comisie era reușita pe care trebuia să o înghițim. Uh, Eh, aici dimensiunea securitate, dimensiunea eh, afacerilor interne are întâietate față de justiție. Trebuie să vedem eh, dosarele de pe site-ul Comisiei ca să ne dăm seama că dosarul justiției este gol, pe când cel referitor la drepturile omului este cât se poate de plin, dă pe afară de dosarele care sunt incluse acolo. Apoi, ă, în afară de toate acestea, ni se, propune, ni se propun strategii de securitate internă, ă, de obiective pentru a combate criminalitatea. Toate acestea sunt necesare și importante, însă ascund faptul că într-o democrație primul garant al uh, securității cetățenilor este judecătorul, pentru că acesta este pilonul democrației. Din acest punct de vedere, activitățile Uniunii nu au găsit punctul de echilibru necesar. Al treilea dezechilibru între armonizare și op operaționalizare. Ce vreau să spun prin asta? Prin aceasta vreau să spun Uniunea Europeană a desfășurat o serie de activități, însă progresul, progresele tehnice de ordin tehnic nu au fost însoțite uh, de o activitate normativă suficientă. Veți uh, găsi în acest uh, studiu o listă de anexe pe care am realizat-o și pe fiecare prioritate politică, arată câte texte au fost uh, propuse, câte comunicări uh, au fost propuse, câte comunicări legislative sau normative și, în final, câte texte au fost adoptate. Grosomodo, uh, un program pentru uh, vreo 20 de texte juridice uh, obligatorii. Nu prea mult. Din contră, literatura este Uh, foarte bogată, cu sentimente frumoase și este impresionant să vedem că ceea ce pune probleme astăzi este trecerea la fapte. Am uh, multiplicat comunicările pentru a proteja drepturile fundamentale în anumite uh, domenii. Însă a trece la uh, impunerea uh, unor uh, obligații pentru a uh, justifica ajunsurile, e, în această privință suntem în întârziere. Și într-un domeniu, așa cum ar fi imigrația, poliția și justiția, asta pune probleme, pentru că dacă există un domeniu unde regula trebuie să fie obligatoriu în dreptul intern, este acesta. Dacă trebuie să stabilim o serie de obstacole care nu trebuie depășite, acesta este domeniul. Deci, o, o un semn de întrebare în legătură cu acest decalaj. Și acest decalaj se accentuează, mai ales când e vorba de uh, imigrația uh, ilegală. Foarte puțin pentru dreptul material uh, penal, mult pentru dreptul procedural. Și asta pentru că a existat o opțiune pentru Uniunea Europeană, la vremea respectivă, lisbonizarea sau să se treacă la inovații și nu am încercat să facem ambele în același timp. Deci Uniunea Europeană a rămas puțin cu arma la picior, în, a, în expectativă. Am asistat uh, uh, la o mulțire a agențiilor și mecanismelor operaționale. Dezvoltarea unui număr mare de agenții este un succes, dar și un paradox. Să vedem că într-un domeniu în care statele membre țin atât de mult la suveranitatea lor, suntem capabili să construim o administrație quasi-federală pentru a gestiona frontierele, problemele azilului uh, sau trecerea frontierelor pentru a uh, îmbunătăți uh, competențele Eurojust și Europol sau pentru a gestiona sistemele informatice. Este un succes uh, remarcabil. Și este un succes remarcabil în măsura în care, în plus, actorii de la fața locului, și asta este un succes pe care dumneavoastră, de uh, care dumneavoastră parlamentarii puteți să fiți mândri, este succesul mandatului european în ciuda reticenței uh, îndelungate, acum uh, uh, regula europeană a intrat în cotidian. Deci este un uh, decalaj între elaborarea de reguli și apoi uh, punerea în aplicare uh, la fața locului. Un al treilea, al patrulea decalaj, spune vorbitorul, dezechilibru între statele membre și coerența spațiului de uh, libertate, securitate și justiție este un eufemism. Uh, sunt uh, situații de opt-out uh, și la acestea s-au adăugat altele. Operațiunea judiciară în materie civilă și cunoașteți poziția Danemarcei, criza Schengen în legătură cu România și Bulgaria și coerența Uniunii Europene. Apoi, situația britanică în ceea ce privește opt-out-ul și anunțul oficial uh, al uh, britanicilor de a se retrage dintr-o parte importantă a politicilor în materie de cooperare polițienească și judiciară, indiferent de modul în care prezentăm lucrurile, putem să prezentăm ca pe o șansă, dar și din punctul meu de vedere poate să fie prezentat și ca un eșec. Deci, din acest punct de vedere, dezechilibrul care ar fi putut să se atenueze cu realizarea programului de la Stockholm nu s-a uh, atenuat, ci uh, în anumite situații s-a accentuat. Uh, presiunile nu au fost atât de mari asupra frontierelor externe de la sudul Uniunii Europene presiuni care au mai fost așa doar la căderea zidului Berlinului. Decalajul, ă, mă gândesc la criza din Grecia, între ă, statele care nu puteau să facă ă, față fluxului și presiunii migratoare și ceilalți, acest decalaj cu coerența spațiului de libertate, acest decalaj trebuie să dispună de mecanisme mai constrângătoare și de o aplicare a mecanismului solidarității dezechilibre în uh, cadrul unor teme. În mod clar, primul dezechilibru este uh, quasi tăcerea în ceea ce privește migrația legală în cadrul acestui program de la Stockholm. Această parte a tratatului dedicată unei politici echitabile și echilibrate este dezechilibrată. Ceea ce statele vor și Uniunea dorește este să uh, Uh, se lupte împotriva luptei să se lupte împotriva migrației ilegale. Am văzut o serie de state membre, uh, chiar și statul din care provin, Regatul Unit în mod deschis astăzi, pun sub semnul întrebării drepturile cetățenilor Uniunii Europene în legătură cu și să ne gândim la situația românilor, bulgarilor și alți resortisanți uh, de a uh, asimila situația acestora cu situația resortisanților unor terțe țări. Un alt dezechilibru între de dimensiunea internă și cea externă. Tratul poate, tratatul poate să ne pro, promită foarte multe cu structura politicii externe, Uh, cu crearea serviciului uh, de acțiune externă, ideea este să vedem ce loc ocupă JAI, care este autonomia uh, JAI. Din păcate, este un eșec pentru că eșec Jai s-a înecat în negocieri mai ample și astăzi, în ceea ce privește relația transatlantică sau dacă este vorba de cooperarea cu terțe țări, avem clauze jai care apar aici colo, dar care, în mod evident, uh, scapă celor care conduc, care coordonează această politică. Este zona gri care este de natură uh, să ne îngrijoreze. Dar acum, pentru a încheia, să vedem care este partea optimistă a dosarului. Uh, acest program a dat naștere unor reușite concrete. Primul rezultat uh, este adoptarea pachetului azil. Nimeni nu credea acest lucru, nimeni nu se gândea că acest al doilea tren va ajunge în gară. Când citim uh, uh comentariile în, uh, în altului uh, comisariat uh, pentru azil, vedem că uh, sunt o serie de uh, neajunsuri. Dar, incontestabil, este uh, uh dosarul unde avem un bilanț pozitiv. Un al doilea element uh, pe care l-am menționat rapid uh, adineori este operaționalizarea politicilor, fenomenul apariției sau instituirii unor agenții. În mod incontestabil s-a Uh, creșterea numărului agențiilor a uh, sporit această cultură operațională la care m-am referit adinaur, care este indispensabilă pentru ca spațiul de libertate să aibă o, o semnificație reală. Vedem astăzi o serie, o rețelizare, dar uh, acestor agenții cu o serie de preocupări și anume legate de gestionarea și uh, schimbul de informații. Este nevoie de un text global și uh, asta este o preocupare majoră pentru viitor. Un al treilea element, o a treia reușită, cât se poate de clară și hotărătoare, este încrederea reciprocă. Multă vreme a fost un uh, simplu cuvânt care nu producea și efecte în domeniul uh, drepturilor S-au făcut însă uh, progrese considerabile. Progrese considerabile pentru că prioritățile care au fost stabilite în materie civilă și penală, Curtea de Justiție uh, a spus că încrederea reciprocă joacă un rol important. Deci toate acestea au permis reducerea uh, decalajului între regulile naționale și regulile europene. Pe plan uh, material, și o să închei aici, uh, o serie de domenii au devenit operaționale grație programului de la Stockholm cooperarea în materie uh, civilă în viața uh, de zi cu zi a cetățenilor este uh, un domeniu mult mai important decât uh, promisiunile legate de biometrie și protecția datelor. Din acest punct de vedere, progresele cooperării judiciare civile au uh, adus mai aproape cetățeanul de structurile Uniunii Europene. Un al doilea element, drepturile procedurale. În 2009 era o preocupare din cauza blocajului uh, pe care îl uh, aduseseră cu el o serie de uh, state. Foaia de parcurs, interpretare, traducere, accesul la apărare, toate aceste dosare au progresat și sunt aproape să-și ajungă ținta. Dreptul material penal Domnule profesor, uh, au trecut, a trecut exact o jumătate de oră și avem nevoie și uh, de timp uh, de dezbatere. Vă rog să vă rezumați intervenția și să ajungeți la concluzii pentru ca să putem să facem un schimb de opinii. Nu trebuie să încheiați, să în felul acesta. În ceea ce privește uh, viitorul program, cred că există două uh, idei în urma acestui bilanț. Capacitatea incapacitatea Uniunii Europene de a face față crizei. Și din acest punct de vedere, din punct de vedere al azilului, criza siriană se adaugă la preocupările noastre, în plus față de primăvara arabă criza maghiară a fost o uh, problemă, problema romilor. Programul de la Stockholm n-a fost suficient de ambițios pentru a garanta o viziune comună a statului de drept. Și dacă aceste două elemente uh, trebuie evidențiate, uh, tot ceea ce se face sau uh, accentul trebuie pus pe aceste două mari teme. Je vous, je, je vous remercie, on vous remercie. Mulțumim foarte mult, domnule Labail. Și acum continuă domnul De Bruyker. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, în legătură cu provocările prezentate de noul program, Vreau să văd uh, care sunt aceste provocări uh, de pista trei politice, instituționale și de natură tehnică. Cele politice, domnul Labail a vorbit deja despre drepturile fundamentale, așa că nu voi reveni, doar câteva cuvinte în legătură cu principiul solidarității. Articolul 80 um, din tratat, care constituționalizează principiul solidarității în spațiul libertății, securității și al justiției. Acest articol, practic, n-a fost implementat în niciun fel chiar dacă nu ar avea consecințe directe, este totuși vorba de un articol obligatoriu și ni se pare că noul program ar trebui să se ocupe de implementarea acestui principiu al solidarității. Acum, din punct de vedere al provocărilor instituționale, e clar că rolul Parlamentului European în elaborarea acestui program este un element esențial. Știți, fără îndoială, că au apărut uh, tensiuni la ora actuală între Parlament și Consiliu, pentru că președintele Parlamentului a trebuit să atragă atenția la Consiliul din iunie șefilor de state și guverne, care este calendarul pe care trebuie să îl aibă și anume să adopte acest program până în iunie 2014, anume că acest calendar este de neacceptat pentru că nu se poate adopta un nou program cu instituții cărora li se termină mandatul și uh, cu un nou parlament în urma alegerilor pentru a implementa un lucru care a fost decis în mandatul anterior. Bineînțeles că nu are niciun sens și acum trebuie să se um, adapteze practic ritmul de lucru, ritmul activității politice în funcție de acest calendar politic referitor la provocările de tip tehnic. Deși conceptul de tehnic ar putea să ne ducă în altă direcție, ar trebui să ne gândim în sfârșit la, în special la evaluările ex post, pentru că noi considerăm că ar trebui inversată tendința, este un domeniu în care nu s-au făcut progrese, ci s-a dat înapoi. Tabelul de marcaj este un instrument în plus care descrie în mod exhaustiv evoluțiile politice și ce s-a adoptat din punct de vedere politic. Fără să mai vorbim și de valorile calitative care sunt acum în întârziere în ceea ce privește obligațiile și evaluările ex post față de studiile de impact care sunt de tip ex ante. Dacă reușim să facem um, progrese în ceea ce privește evaluările ex ante, atunci trebuie acum să trecem la evaluările de tip ex post. Și un ultim comentariu în legătură cu controlul politic și juridic, pentru că rolul judecătorului este foarte important și credem că a sosit momentul ca și Comisia Europeană, în special DG Justice și Afaceri Interne, să ia poziție în acest nou context. Spațiul libertate, securitate și justiție a devenit o adevărată realitate. E adevărat că în continuare este criticabilă, dar reprezintă uh, un achii important și Comisia ar trebui să utilizeze instrumentele de care dispune, inclusiv uh, recursul față de statele membre. Din acest punct de vedere, datele statistice de care dispunem uh, și care sunt uh, Um, accesibile pe site-ul comisiei ne induc în eroare, pentru că în 90% din cazurile care sunt uh, prezentate acolo, e vorba de recursuri care au fost introduse din cauza unor transpuneri întârziate. De aceea, Comisia și noua Comisie ar trebui să accepte acest tip de recurs, chiar dacă este angajată în negocieri cu statele membre în același timp. În studiul nostru, în încheiere, aș spune că dorim să promovăm uh, nevoia unui nou program în acest spațiu, într-un moment în care chiar și cercurile academice și think tank-urile puneau sub semnul întrebării acest lucru și chiar și din partea comisiei se dea impresia că aceste instrumente nu fuseseră un adevărat motor pentru spațiul libertate, securitate și justiție și de aceea, domnule președinte, cred că Parlamentul și Comisia dumneavoastră trebuie să joace un rol foarte important pentru promovarea programului de la Stockholm. Parlamentul are un rol esențial pentru a arăta că programul în spațiul justiției, și afacerilor interne pe viitor este în continuare foarte important. Poate nu e nevoie de 38 de pagini în monitorul oficial, așa cum s-a întâmplat cu programul de la Stockholm. Ne-am putea mai degrabă întoarce la un spirit mai uh, temperat, dar oricum este o chestiune esențială. Mulțumesc! Mulțumim și noi, vă mulțumim pentru contribuția dumneavoastră, pentru analiza pe care ați făcut-o și pentru analiza detaliată în legătură cu implementarea programului de la Stockholm, care a fost adaptat în decembrie 2009. A fost foarte interesant și vă mulțumim încă o dată pentru că noi am cerut acest studiu din partea dumneavoastră. V-am invitat pentru a face această prezentare în fața comisiei și contribuția dumneavoastră va fi una foarte utilă pentru munca noastră. Am inclus și această sarcină de evaluare a felului în care se implementează programul de la Stockholm și trebuie să ne stabilim poziția în legătură cu deciziile politice, pentru că acesta este un punct polemic care este supus dezbaterii, este argumentat de o parte și de alta și, practic, face legătura cu eventualul succesor al programului de la Stockholm. Ne punem întrebarea dacă avem nevoie de un astfel de nou program pe o perioadă de încă 5 ani pentru viitorul mandat al Parlamentului European. În primul rând, spațiul um, securității, justiției și libertății a fost uh, cu cu adevărat reinventat după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, nu numai din cauza complexității crescute a acestuia, ci și din cauza naturii sale foarte diferite După cum știți, uh, au, s-au produs uh, schimbări după um, introducerea celui de-al treilea pilon și acest spațiu a devenit uh, cu adevărat um, o chestiune de competență europeană, cu multe elemente incluse, incluzând și acea lisabonizare a domeniilor de cooperare interguvernamentală, cum ar fi spațiul Schengen, azilul, um, controlul uh, frontierelor externe ale Uniunii și introducerea de noi capacități, cum ar fi, de exemplu, rolul Parlamentului European în calitate de legiuitor în uh, domeniul dreptului penal pentru prima oară. Deci nu e vorba doar de extinderea domeniului de aplicare a acestui spațiu JAI, ci și de implicare a Parlamentului European este un lucru pe care Parlamentul l-a dorit uh, dintotdeauna și acum are putere legislativă și de evaluare și, bineînțeles, de cooperare cu parlamentele naționale, a căror competență n-a încetat, bineînțeles. Ele sunt în continuare competente în domeniul JAI și trebuie implicate pe deplin în activitatea noastră și în vederea atingerii obiectivelor stabilite. Este o chestiune delicată și în același timp um, polemică, supusă numero, multor dileme și decizii politice care trebuie luate. Noi la Parlamentul European avem un rol clar și E clar că punctul dumneavoastră de vedere, această analiză detaliată a motivelor pentru care suntem atât de mult în întârziere, de ce suntem atât de departe de așteptările pe care le aveam și de obiectivele pe care le stabilisem în programul de la Stockholm, de ce acestea nu au fost încă atinse. în special atunci când e vorba de drepturile fundamentale și anume pachetul pentru protecția datelor, care n-a fost încă încheiat și nu numai acesta. În al doilea rând, care sunt provocările care ne așteaptă pe viitor în această abordare schimbată pe care o avem și felul în care vom afronta aceste provocări instituționale, politice și de natură tehnică. Într-adevăr, situația este foarte complexă Ar trebui să ajungem la o poziție echilibrată și să avem un raport în legătură cu posibilitatea de a avea un program de succes care să continue programul de la Stockholm. Vă mulțumim încă o dată și acum am să dau cuvântul. Ai, domnule Coelho, cred că m-am lungit prea mult și n-ați mai apucat să luați cuvântul și dumneavoastră, dar oricum poate domnul Bronx dorește să intervină. Dumneavoastră sunteți unicul supraviețuitor al acestei prezentări. Da, mulțumesc, domnule președinte. Așa să mulțumesc uh, uh, vorbitorilor și iată, eu reprezint 50% dintre membrii prezenți în afară de dumneavoastră, domnule președinte. Ieri, la prezentările pe care le-am avut, uh, cred că prezența era de 12,5% aici în comisie și mă întreb dacă înainte de organizarea acestei audieri, dacă n-ar putea fi întrebați membrii dacă vor participa sau nu, pentru că poate aceasta va ajuta un pic pe viitor dacă dorim să invităm uh, persoane care să facă prezentări aici în fața noastră. Dar oricum, să trec acum la subiect. Profesorul Lavail n-a vorbit despre o altă problemă, și anume dezechilibrul între retorică și practică în spațiul democratic, pentru că partidele politice sunt interzise în Germania și în uh, Belgia, de exemplu. Și um, li se spune practic ce uh, opinii pot să aibă sau nu. Se vorbește despre libertatea de exprimare, însă chiar un membru al acestei instituții este urmărit pentru un discurs pe care l-a făcut în scopul candidaturii sale. Și a, discursurile orale sau a, scrise, deși nu conțin niciun fel de violență sau a, incitare la violență. Atunci când o idee este exprimată, uh, cred că aceasta n-ar trebui să fie pedepsită. S-a vorbit foarte mult despre libertate și democrație, dar acestea nu mai înseamnă atât de mult. Democrația în ziua de astăzi înseamnă control, restricții și excluziune. Iată ce ne-a mai rămas, asta vreau să spun, dar măcar am spus-o în mod simplu și clar. Mulțumesc, domnule Bronx. Da? Um, iau notă de comentariul dumneavoastră în legătură cu prezența aici. Este a treia zi de ședință a Comisiei Libe. Suntem pe ultima 100 de metri după trei zile. Am început luni, dar oricum, într-adevăr, nu avem nicio scuză și ar trebui să discutăm această problemă la întâlnirea coordonatorilor în legătură cu prezența membrilor. Și uh, îmi pare rău pentru aceasta, dar dumneavoastră ați, v-ați îndeplinit sarcina Ați făcut această analiză a programului de la Stockholm, ați pregătit-o la timp uh, pentru prezentare și, din păcate, uh, prezența a fost atât de scăzută. Deci va trebui să discutăm foarte serios această problemă la ședința coordonatorilor, pentru că dacă luăm decizia de a uh, introduce anumite puncte pe ordinea de zi și după aceea cerem să ni se facă și niște prezentări din partea unor invitați aici în fața Comisiei Libe, măcar singurul lucru pe care să-l facă grupurile politice este să se asigure că va exista o reprezentare decentă din partea fiecărui grup politic al acestei instituții aici. Și spunând aceasta, ne întoarcem la dumneavoastră dacă doriți să mai faceți comentarii. Vă rog. un Mulțumesc. Oricum, pot să vă spun că am venit aici cu plăcere, a fost o adevărată onoare pentru noi să venim aici, dar uh, nu discursul oral este cel mai important și dezbaterea pe care o avem aici, ci uh, concluziile pe care le trageți în urma analizei pe care am prezentat-o. Am, avem date statistice, cifre care arată itinerarul prin care am trecut și ce s-a realizat din acest program. Studiul acesta dacă este interesant pentru dumneavoastră, este pentru că vă arată, pe de o parte, punctele pozitive pe care le-am identificat și, pe de altă parte, anumite motive de îngrijorare pe care le-am semnalat de asemenea. Și pentru a reveni la concluzia trasă mai devreme de Filip de Bruycher, cred că Uniunea Europeană ar trebui să-și pună asemenea întrebare în legătură cu metoda sa de lucru și în special în legătură cu programarea. Pentru că spațiul JAI este un spațiu care are foarte mare impact asupra culturii naționale, asupra tradiției juridice la nivel național și de aceea nu poate fi improvizat, nu poate fi lăsat um, dorințelor personale al unui președinte sau uh, uh, unor uh, întâmplări, al unui atentat sau al unui flux migratoriu deosebit la un anumit moment, deci în funcție de actualitatea de zi cu zi. Trebuie gândită pe termen lung reforma de fond care trebuie făcută și aceasta în cadrul programului de la Stockholm și munca aceasta trebuie realizată în cadrul unui calendar și a unei planificări foarte clare. De ce trebuie făcut acest lucru? Din două motive. În primul rând, din motive de eficacitate și, în al doilea rând, din motive de responsabilitate. Eficacitate pentru că atunci când dorim să vedem itinerarul legislativ al unui text pe o perioadă de 2 până la 4 ani, vedem pe de o parte ce lipsește, ce cauzează conflicte și ce duce la anumite blocaje. Deci dacă avem cu adevărat voința politică de a depăși aceste obstacole, o putem face. Pe de altă parte, responsabilitatea și interesul reprezentat uh, înainte de către tabloul de bord era pentru a vedea care sunt uh, vinovații. Se vedea cu claritate dacă comisia făcuse ceea ce trebuia, dacă Consiliul uh, de asemenea și Parlamentul își dăduse avizul. Și dacă știam unde nu avusesem un răspuns, atunci știam cine era vinovatul pentru situația de blocaj. Și aceasta este important pentru situația în ziua de astăzi în Uniunea Europeană, pentru că de multe ori se spune Comisia n-a propus ce ar fi trebuit să propună sau Parlamentul n-a ajuns la un acord, dar asta uh, face să nu se întrevadă cu adevărat realitatea și adevărul, și anume că statele membre în ziua de astăzi nu sunt atât de interesate să facă progrese în spațiul JAI. Și acesta este, de fapt, un eufemism. Aș putea spune și mai mult. De fapt, ar trebui să avem aici uh, un uh, drept constituțional adevărat și nu putem pretinde că am rămas la tratatul de la Amsterdam. Vedem că anumite dosare întârzie foarte mult și Eurojustul, de exemplu, nu înaintează. Tratatul ne spune, pe de altă parte, că parchetul european va fi creat uh, după uh, modelul Eurojust, care trebuie să aibă o metodă de lucru și asta înseamnă o lisabonizare a Eurojustului și abia după aceea să trecem la noul dosar al parchetului european. Iată de ce e nevoie de o planificare bună. Iată de ce o astfel de programare este esențială și asta s-a văzut în studiul pe care l-am făcut și vi l-am prezentat astăzi. Mulțumesc, domnule Labail, domnul profesor Bruiker, dacă dorește să adauge ceva. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt. Am avut ocazia să lucrăm în acest domeniu în ultimii 20 de ani. Am lucrat cu comisia și redactând acest studiu alături de profesorul Labail, am văzut uh, că este vorba aici de o adevărată schimbare a mentalității și o schimbare a acelui elan de la început care a dus la um, apariția spațiului JAI. În 20 de ani s-au făcut progrese deosebite și aceasta într-un context foarte dificil, pentru că a trebuit, pe de o parte, construit contextul instituțional și, în același timp, și politica. Așa că ar trebui să ne dăm seama și de importanța planificării și această dezbatere care a avut loc în 2013 și va avea loc și în 2014 dacă e vorba aici doar de adoptarea unor concluzii generale pentru a da impresia că s-a îndeplinit datoria instituțională în virtutea tratatului, atunci poate că aceasta, într-adevăr, înseamnă că tot acest elan uh, uh, al părinților fondatori uh, a dispărut și că spațiul justiției va intra în domeniul banalului și poate chiar va dormita. Iar pentru mandatul viitor există aici o provocare foarte mare și anume felul în care se realizează această planificare a spațiului de securitate și justiție. Mulțumim foarte mult, spune domnul președinte, domnule profesor Labail, domnule profesor de Bruiker. Iată, se termină ședința noastră de astăzi. Următoarea întâlnire, 24 septembrie, de la orele 9 până la orele 12.30 și după aceea, după masă, de la orele 15 până la orele 18.30. Următoarea ședință, 30 septembrie, de la orele 15 la orele 18.30. Vă mulțumesc tuturor, domnule Bronx, vă rog. Din câte am înțeles, avem o ședință programată pe 24 și alta pe 30 septembrie. Nu știu dacă n-ar fi fost uh, posibil, nu știu dacă schimbarea e binevenită acum, dar poate am putea uh, unifica cele două ședințe. Asta ar face lucrurile mai uh, ușoare pentru noi din punct de vedere al călătoriilor, așa nu mai venim doar pentru o zi o dată și pentru jumătate de zi altă dată. Da, avem presiuni de timp din cauza a um, anchetelor pe care le realizăm aici la Comisia Libe. Sunt um, multe chestiuni care trebuie clarificate, sunt multe persoane implicate, secretariatul, interpreții, celelalte servicii care trebuie să fie disponibile și aceasta a fost soluția cea mai bună pe care am găsit-o. Mulțumesc! Bineînțeles, eu încerc să particip uh, cât mai mult cu putință la toate ședințele noastre, dar uh, nu știu dacă putem justifica cheltuirea sute de lire pentru a veni aici doar pentru trei ore jumate de întâlnire. Bine, vom ține cont de această, acest comentariu, domnule Bronx. Vă mulțumesc și se suspendă ședința.